Good morning, uh, colleagues. Before we um, go to our... Uh, Bună dimineața, stimați colegi. Înainte să trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, lista de acțiuni pentru promovarea egalității persoanelor LGBTI, voi vă voi spune care au fost recomandările coordonatorilor față de cele pe care le-am spus ieri la reuniune proceduri, ca rezultate al unor proceduri scrise, așa că fac aceste anunțuri acum, după care vom trece la ordinea noastră de zi. În primul rând, procedurile scrise. În primul rând avem rezoluția LIBE cu privire la drepturile persoanelor intersexuale. Aici coordonatorii au adoptat textul rezoluției pentru drepturile persoanelor intersexuale și întrebarea cu răspuns oral sub regula 128, drepturile persoanelor intersexuale. Apoi aviz LIBE, investigații făcute de OLAF, de Oficiul Antifraud European, cu privire la cooperarea cu Um, biroul uh, cu parchetul european în investigațiile OLAF. Coordonatorii au fost de acord să depună amendamente în engleză și franceză pentru că există un termen foarte scurt pentru a le depune. Apoi, IMCO și LIBE competențele, o propunere de regulament care să împiedice diseminarea conținutului terorist online. Coordonatorii aici au confirmat pozițiile pe care le avuseră pentru regula 53+. Plus. Deci vom avea această regulă 53+, plus între IMCO și LIBE pe acest dosar. E ceea ce am solicitat. A, deci trebuie să mai așteptăm confirmarea. Solicitarea e pentru regula 53 plus la conținut terorist online între IMCO și LIBE. Al patrulea punct, la cult și libe, conflict de competențe, din nou, propunere de regulament pentru prevenirea diseminării de conținut terorist online. Din nou, coordonarii au fost de acord să insiste pe a respinge solicitarea cult, astfel încât avem un aviz normal sub 53 pentru cult. Și al cincilea punct Înainte să trecem la ordinea de zi, Continuarea activității grupului de lucru care monitorizează situația cu privire la statul de drept și lupta împotriva corupției în Uniunea Europeană în situații specifice, Malta și Slovacia în special, e grupul de lucru privind statul de drept, un grup de monitorizare. Coordonatorii au fost de acord să extindă mandatul grupului de lucru până în aprilie 2019 și adoptarea rezoluției în sesiunea plenară din martie și Doamna Sofie Invelt va fi raportor pentru acest document, pentru că e președintele grupului de lucru și nu se, va nu se vor folosi nici puncte, nici regula de hont. S-a cerut o extindere a mandatului și acest punct va apărea pe ordinea de zi a coordonatorilor libe din 10 decembrie. Sunteți de acord cu aceste recomandări? Da? Bine. Vă reamintesc că începem votul electronic la 9 și 15. Haideți să trecem atunci la punctul 13. În contextul acestei săptămâni a drepturilor omului în Parlament, vom discuta acum despre eforturile de care e nevoie astfel încât să existe egalitate pentru persoane, persoanele LGBTI în Uniunea Europeană și combaterea discriminării din motive de identitate de gen. În decembrie Anul trecut, Comisia a publicat o listă de acțiuni pentru promovarea egalității persoanelor LGBTI. Am invitat Comisia să ne prezinte aceste acțiuni și cum va arăta munca viitoare pe subiect. Așa că voi da cuvântul acum reprezentantului Comisiei, domnul Schmidt, după care vor interveni colegii din sală. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, stimați membri ai Parlamentului. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc că ne oferiți această șansă de a vă prezenta o actualizare a punerii în aplicare a listei de acțiuni pentru promovarea egalității persoanelor LGBTI. Înainte să trec la subiect, vreau să subliniez faptul că astăzi avem Ziua Internațională Trans pentru transexuali are loc în noiembrie în fiecare an această zi. Aici ne amintim de acei oameni care au devenit victimi, victimele transfobiei, care au fost uciși din această cauză. Așa că e ocazie de a atrage atenția asupra violenței și problemelor pe care le au persoanele transexuale în lume și în Uniunea Europeană. În acest an, Comisia Europeană a publicat o analiză comparativă pentru egalitate trans și intersex în Uniunea Europeană și în afară, E un studiu independent care a fost făcut de serviciile Comisiei Europene, a fost solicitat de ei, dar e munca experților juridici în domeniul egalității de gen și nediscriminării. Acest document arată că s-au făcut multe în ultimii ani, mai ales pentru creșterea gradului de sensibilizare cu privire la nevoile specifice pe care le au persoanele transexuale și cele intersexuale. Și ne arată faptul că în uh, termen de protecție juridică, suntem încă departe față de ceea ce ne-am dorit dintr-o perspectivă a drepturilor omului. Aș dori de asemenea să subliniez faptul că în multe state membre din Uniunea Europeană, într-o majoritate din ele, nu există dispoziții specifice pentru a proteja persoanele intersexuale. Mă voi întoarce acum la această listă de acțiuni. Trebuie să ne reamintim faptul că uh, Sondajul Eurobarometru cel mai recent ne-a arătat că 71% din cetățenii europeni au spus că ei consideră că persoanele LGBTI ar trebui să aibă exact aceleași drepturi ca orice altă persoană heterosexuală. Cu toate acestea, dacă analizăm situația ce se întâmplă, cum experimentează această situație persoanele LGBTI, atunci putem să constatăm din sondaj că jumătate dintre persoanele care au fost intervievate, 47% dintre ele, spun că au avut de-a face cu discriminarea sau cu um, agresiuni cel puțin o dată pe an ne arată că mai trebuie să facem multe. Sunt cifre medii pentru Uniunea Europeană. Situația în statele membre e destul de diferită. Toate acestea ne arată că trebuie, într-adevăr, ca Uniunea Europeană, Comisia Europeană să fie activă. Să trec acum la lista de acțiuni. Comisia Europeană își folosește, bineînțeles, competențele pentru a combate discriminarea, însă, în același timp, noi încercăm să conducem dând exemplu. Încercăm să le oferim inspirație statelor membre să întreprindă acțiuni astfel încât să avansăm spre egalitatea LGBTI. Domnule președinte, așa cum spuneați, în decembrie 2015 am publicat lista aceasta de acțiuni o listă de acțiuni care acoperă toate domeniile politice importante pentru persoanele LGBTI, nediscriminare, educație, angajare, sănătate, libertate de mișcare, discurs care incită la ură și de asemenea și spre extindere și politică externă. Comisia raportează în fiecare an cu privire la această listă de acțiuni în formă scrisă. Aș dori doar să subliniez câteva elemente importante pentru stimații membri ai Parlamentului. În primul rând, creșterea gradului de sensibilizare. Considerăm că astfel de campanii sunt în continuare cruciale, astfel încât să putem să le arătăm oamenilor că încă mai trebuie să se facă foarte multe la nivel legislativ și, de asemenea, și în punerea în aplicare acestor reguli în viața de zi cu zi. De aceea, noi ne-am hotărât să elaborăm filme video pentru fiecare dintre aceste litere LGBTI, astfel încât fiecare dintre aceste situații specifice cu care au de-a face oamenii să fie demonstrată într-o formă care e ușor de înțeles pentru publicul larg. Am făcut aceste filmulețe, le-am făcut la începutul anului. Aceste materiale video pot să fie deja utilizate pentru și am uh, organizat mai multe evenimente care au avut loc. Am fost foarte atenți ca aceste materiale video să fie transmise și în acele state membre unde acceptarea socială pentru persoanele LGBTI se află sub media europeană. Persoanele intersexuale Așa cum vă spuneam, e un domeniu pe care l-am acoperit în aceste materiale video ceea ce s-a solicitat în uh, rezoluția pe care o elaborează Parlamentul. Însă am mers și mai departe. Am pregătit și un instrumentar pentru prezentările noastre în statele membre, astfel încât acestea să poată să participe în mod activ la evenimentele din Uniunea Europeană. Majoritatea reprezentanțelor au participat în mod activ, multe dintre ele au avut curcubeul și am avut și dezbateri specifice într-o serie de state membre. Foarte pe scurt, vă voi atrage atenția și asupra faptului că sprijinul pentru societatea civilă e de asemenea un element important, mai ales acum, în aceste timpuri în care societatea civilă se confruntă cu anumite limitări. Avem 22 de state membre în care avem programul REC, acesta este activ, așa cum își dorea Parlamentul European și Consiliul. Și nu în ultimul rând, mi-aș dori să vă atrag atenția și asupra ultimului raport privind lista de acțiuni. În acestea încurajam statele membre să raporteze ce fac ele în domenii similare. Și puteți vedea pe lista de acțiuni o, că o serie întreagă de state membre au această raportare activă cu privire la activități cât despre viitor, cum ne-am dorit să continuăm toate acestea. În primul rând, ne dorim să facem un nou sondaj Eurobarometru în anul 2019 îi vom întreba pentru a doua oară pe cetățenii europeni prin Eurobarometru despre aceste drepturi ale persoanelor LGBTI, astfel încât să putem să facem o comparație. Și pot să vă mai spun că comisarul și-a luat angajamente, astfel încât să predea cu succes această muncă pe egalitatea persoanelor LGBTI următorului comisar, astfel încât și următoarea comisie să continue aceste politici. Dumneaei și-a propus să organizeze un eveniment spre sfârșitul mandatului acestei comisii, un eveniment în care să evaluăm ceea ce s-a făcut până acum prin intermediul listei de acțiuni și să vedem ce ar trebui să se facă pe mai departe. Pentru a încheia, am în am solicitat deja Agenției pentru Drepturi Fundamentale să facă un al doilea sondaj între persoanele LGBTI în 2019 ca să putem să facem o comparație dacă în ceea ce privește datele, informațiile, există vreo schimbare față de perioada de înainte să începem lista de acțiuni și încheierea acestea în 2019. Stimați Memir, vă mulțumesc mult! Vă mulțumim, domnule Schmidt, și să ne țineți informați cu privire la aceste evenimente și tot ceea ce se va întâmpla până la sfârșitul mandatului. Înainte să dau cuvântul colegilor pentru comentarii, aș menționa un alt element aici important rezoluția, o moțiune de rezoluție pentru drepturile persoanelor intersexuale. Comisia noastră este foarte atentă la acest subiect, așa că am pregătit un proiect de rezoluție care a fost discutat la nivel de personal, a fost aprobat proiectul de coordonatori și există și o întrebare cu solicitare de răspuns oral pentru Comisiu, Comisie și Consiliu pentru drepturile persoanelor intersexuale. Puteți să regăsiți acest document în fața dumneavoastră. Dacă nu îl aveți, vă rog să îl căutați, are de-a face în primul rând cu încălcările drepturilor omului în persoanele, între persoanele intersexuale și chestiuni care au de-a face cu patologizarea acestora și documentele lor de identificare în procedurile care se elaborează la naștere și se accentuează protejarea drepturilor persoanelor intersexuale și copiilor intersexuali cu dizabilități, protecție egală împotriva discriminării pe caracteristici de sex. Așa că acum voi da cuvântul membrilor care doresc să adreseze întrebări și spre intervenția inițială a Comisiei și și cu privire la rezoluție și, bineînțeles, pe orice alte subiecte conexe. Așa că începem în ordinea în care s-au anunțat colegii. Începem cu domnul, cu domnul Chircos, Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește aceste acțiuni ale Comisiei, sigur că ele trebuie aplicate în statele membre. E bine, în țara mea suntem cam în urmă cu toate aceste acțiuni. Nu se prea întâmplă multe lucruri în privința acestor lucruri. În septembrie, un tânăr a fost uh, maltratat, a fost aproape linșat în centrul orașului Atena și vă dau doar un exemplu. Societatea civilă însă s-a activat uh, imediat. Familia acestui tânăr a trebuit uh, să se confrunte nu doar cu uh, toate hărțuirile, ci și cu linșajul acestui tânăr sau încercarea de linșaj. Acest tânăr era un membru activ al comunității sale și comunitatea persoanelor intersexuale a reacționat, s-a mobilizat cu sute de persoane care au ieșit în stradă până în fața Parlamentului grec. Iar numele acestui tânăr este în proiectul de rezoluție pe care l-am votat. Ieri, s-a publicat decizia tribunalului în acest caz și s-a văzut că tânărul respectiv nu era un toxicoman, pur și simplu era un uh, tânăr care vrea să meargă și el la un bar și care a fost hărțuit, a fost atacat și în loc să fie ajutat, a fost uh, maltratat. După cum vedeți, avem foarte multe lucruri de făcut și uh, salutăm propunerile comisiei. Sofia Intfeld. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc reprezentantului Comisiei Europene pentru introducere, pentru prezentare și să mulțumesc Comisiei pentru inițiativele luate în anii recenți. Este îmbucurător sprijinul public pe care îl arată Comisia persoanelor LGBTI, inclusiv uh, prezența la marșurile din Europa întreagă. Însă, cred că trebuie să se facă mult mai multe. Pentru că sunt bune studiile, campaniile de informare și asistența pentru ONG-uri sunt lucruri necesare și binevenite, dar uh, Aș vrea să știu de ce nu s-a adoptat nicio inițiativă legislativă nouă, lucru pe care Parlamentul îl cere de mulți ani, de pildă. Să includem uh, crimele cu motivație homofobă în uh, rândul uh, crimelor cu motivație rasistă, cu incitare la ură. Ce face Comisia Europeană pentru actualizarea directivei orizontale uh, care e blocată de ani de zile. Și cum se pune în aplicare legislația deja existentă? Pentru că, din câte văd, Comisia a făcut zero împotriva acelor legi, între ghilimele, anti-propaganda gay, care sunt adoptate în țări precum Lituania. Eu recent am adresat o întrebare uh, Comisiei Europene numele Parlamentului uh, ce se face pentru ca hotărârea în cazul Coman cu privire la recunoașterea căsătoriei între doi soți de același sex să fie aplicată, pentru că văd că foarte multe state membre nu aplică această hotărâre și este o hotărâre cej. E minunat că faceți toate aceste sondaje și studii, sunt necesare, dar aș vrea ca la Comisia Europeană să văd oameni mult mai curajoși care adoptă o poziție, inclusiv la nivel politic. Când mă uit la dumneavoastră, bineînțeles că mă adresez uh, comisarilor europeni. Aș vrea să îi văd cum iau uh, poziție în ce privește dreptul uh, la căsătorie pentru toată lumea. Suntem în anul 2018 Comisia văd că e atât de reticentă să se pronunțe pe aceste teme, adoptă foarte repede poziție pe teme precum bugetul național al Italiei sau referendumul pentru Brexit din Marea Britanie și al teme de genul acesta. Dar trebuie să vorbim și despre valori. Eu credeam că Comisia Europeană trebuie să fie o comisie apolitică. Vă rog să dați dovadă de curaj. Din păcate, Comisia e absentă din uh, aceste dezbateri. Referendumul recent care a avut loc în România și care, din fericire, nu a fost uh, concludent, este tocmai o ocazie în care Comisia ar fi trebuit să iasă în față și să adopte o poziție. Chiar dacă nu este o competență neapărat, ar trebui să apere această valoare europeană. Martina. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că avem astăzi această discuție, mai ales în o zi în care trebuie să ne amintim de diversele uh, forme de nedreptate cu care se confruntă persoanele transexuale și intersexuale. Se vorbește despre Brexit, într-adevăr despre acordul din Vinerea Mare, așa cum a zis Sofia. Se concentrează foarte mult atenția pe Irlanda de Nord, dar nu vorbim suficient despre uh, drepturile LGBTI. În Irlanda, lupta aceasta durează de decenii și se neagă dreptul acestor oameni la căsătorie, din cauza că un partid politic, același partid politic, care se pronunță de fiecare dată când are ocazie cu privire la granița Irlandei, refuză să vorbească despre acest drept al persoanelor LGBTI. Irlanda este în urmă din acest punct de vedere. În cele. Uh, în, în toate țările europene vedem că foarte puține uh, crime și foarte mult puține infracțiuni de acest gen sunt uh, raportate poliției. În uh, Irlanda, de pildă, au fost raportate 72. Am uh, fost surprinsă să aflu că TMM, proiectul de monitorizare trans, a arătat că au existat 369 de crime, victime căzând oameni din categoria LGBTI. Este o cifră îngrijorătoare. Uh, am uh, văzut o altă statistică îngrijorătoare în uh, partea de nord a Irlandei. Una din patru persoane care aparține categoriei LGBT a încercat să se sinucidă. Și știu că aceste date sunt coroborate pentru că văd uh, discriminarea care există. Cifrele pe care le avem și uh, numărul de cazuri raportate poliției uh, nu este cel real. Știm că foarte puține cazuri sunt de fapt raportate la poliție și asta în toate statele membre. Revenind la ce am spus, există o atitudine homofobă a partidelor, inclusiv a partidelor mari. Uh, în Irlanda de Nord, este șocant să vedem acest lucru și este inacceptabil ca un, un partid politic să nege drepturile uh, unor oameni care nu fac decât să se iubească și care nu pot să se căsătorească, nu au acest drept. Deci trebuie să facem mai multe eforturi și uh, sunt uh, de acord uh, că Comisia a făcut rapoarte utile, dar experiența ne arată că persoanele transexuale și, uh, în general, minoritățile sexuale sunt discriminate uh, în manieră intolerabilă. Ar trebui ca mai mulți europarlamentari să ia cuvântul, să ia poziție pe această temă. Așa că mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați organizat astăzi acest schimb de opinii și sper ca pe viitor Comisia să facă mai multe și nu doar să se uh, limiteze la raportare. Mulțumesc! Dragi colegi, pentru că urmează voturile la 9 și 15 și avem o listă foarte lungă de voturi, vă rog să nu depășiți cele două minute pe care le-am alocat pe vorbitor. Știu că este o temă sensibilă, dar vă rog. Cornelia Ernst. Mulțumesc! Sunt foarte bucuroasă că acest subiect a fost uh, adus pe ordinea de zi, tocmai pentru că a fost mereu un subiect tabu, chiar și aici nu prea a fost discutat. Și știm că în majoritatea statelor membre și bineînțeles că și în alte state, Sexul este împărțit în cel masculin și feminin, dar lumea se configurează altfel și această tabuizare trebuie spartă. Bineînțeles că asta nu se poate face numai cu legi. Trebuie să existe și o altă politică în domeniul uh, educației. Totul începe uh, din școală, dar este important ca și de aici, de la Uniunea Europeană, să acționăm. Este foarte important să acționăm pe această direcție. Este uh, important să înțelegem că există oameni, nimic mai mult. În Germania și peste tot am avut probleme și um, atunci când au trebuit să fie înregistrate la naștere um, copiii care se nășteau um, și erau diferiți. Uh, mulți în Germania erau declarați ca fiind bolnavi, că, ca și cum ar avea um, ceva stricat. În multe state se fac uh, intervenții chirurgicale pentru a se uh, pune ordine în lucruri decizia cu privire la propriul uh, corp întotdeauna a fost pusă sub semnul întrebării și nu se poate să continuăm așa. Acest subiect este unul foarte important. Avem nevoie de măsuri legislative, de consecvență și de uh, mesaje publice. Mă bucur că ne-am întâlnit la ora 8.30 și că am discutat despre acest lucru. Acest subiect trebuie să devină unul tot mai important pentru că dacă nu putem să spunem cu adevărat cine suntem, și cum trăim, restul devine lipsit de importanță, pentru că pur și simplu nu mai știm uh, cine suntem în final. Cred așadar că este un subiect foarte important și ar trebui să continuăm să îl dezbatem. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Cornelia. Mulțumesc, Cornelia. Și mulțumesc pentru că te-ai încadrat în timp. Mulțumesc. Julie Ward. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați organizat această discuție cu adevărat importantă. Eu nu sunt parte din Comisia Libe, ci din Comisia FEM, dar mă aflu aici pentru că treaba celor de la Comisia FEM este să promoveze drepturile femeilor și egalitatea de gen. Vedem că adesea mulți europarlamentari nu doresc să abordeze această problemă în întreaga sa dimensiune am observat că există o diferență între atitudinea publicului uh, general și modul în care uh, sunt uh, modul în care văd uh, minoritățile sexuale posibilitatea lor de a se bucura de aceste drepturi. Nu există reprezentare a persoanelor LGBTI. Persoanele uh, acestea cu siguranță s-ar putea simți mai bine, mai largul lor în societate dacă ar fi ascultate mai mult, dacă dorințele lor ar fi luate în serios. Deci trebuie să schimbăm această atitudine, să fim mai deschiși și să înlăturăm barierele pe care uh, le percep uh, aceste persoane LGBTIQ, care nu pot să acceadă la poziții de putere. În ce privește Marea Britanie, post-Brexit, Martina a făcut o prezentare foarte bună a ce se întâmplă în Irlanda de Nord și se aplică și la noi. Însă, Uniunea Europeană, chiar dacă nu e o entitate perfectă, măcar are o carte a drepturilor fundamentale care include și drepturile minorităților. Eu m-am uitat la cei care ocupă funcții de putere în Marea Britanie, cei care vor să facă Brexitul și, sincer să fiu, mulți, unii dintre ei sunt homofobi. Tereza May a spus că uh, o să iasă din Carta Drepturilor Fundamentale, nu o să mai fie parte la ea și uh, cei care sunt în funcții de conducere uh, în loc să ne protejeze drepturile, vor să le dea la o parte. Eu în weekend am uh, vizitat Ucraina, am uh, lucrat cu un grup de parlamentari uh, pentru acțiune globală, pentru promovarea drepturilor persoanelor LGBTIQ+, am lucrat și în Balcani, Uh, pentru a aduce acele țări pe calea europeană și trebuie să spun că noi în Uniunea Europeană trebuie să fim mai buni, să facem o treabă bună. Dacă mm, primim în uh, rândul nostru țări europene care vedem că nu uh, nu se deschid în acest sens și că, din potrivă, fac pași înapoi, noi trebuie să le încurajăm și să le susținem, să le ajutăm Mulțumesc, domnul Iurec. Două minute. Mulțumesc. Vorbim despre drepturile omului. Vorbiți despre demnitate. Sunt evident norme care nu pot fi puse la îndoială. Trebuie să le respectăm nu e un lucru pe care să-l putem uh, supune la vot, da sau nu. Însă, ce rămâne controversat este dimensiunea socială. În discuție auzim adesea că vorbim despre egalitate, egalitate în uh, sânul societății. Vrem să punem semnul egal între bărbat-femeie și bărbat-bărbat uh, sau femeie-femeie, oameni de același sex. Însă, pentru noi, căsătoria rămâne uniunea unui soț și a unui bărbat, a unui bărbat și a unei femei, îmi cer scuze, pentru că doar uh, un astfel de cuplu poate să dea viață. Slovacia, Ungaria, Polonia au o definiție a căsătoriei în Constituție și am organizat referendum în Slovenia, a fost referendum în Croația, la care oamenii au votat uh, majoritar să păstreze definiția neschimbată. Sigur, a fost și referendumul din România, care nu are caracter obligatoriu, dar trebuie să dăm uh, ascultare și majorității până la urmă a existat o majoritate clară pentru păstrarea setului de valori tradiționale. Dacă noi vrem să fim democrați, să fim văzuți ca democrați, trebuie să ascultăm și vocea majorității. Prin urmare, dacă vrem să apărăm familia monogamă, o facem nu pentru a dăuna cuiva, pentru a nega ceva cuiva, ci pentru a asigura viitorul Europei. Noi vrem să fim respectați. Când ne-am alăturat clubului european, ni s-a spus că putem uh, să ne păstrăm normele și asta cerem, să fim respectați. Malin Bjork Iată, am auzit un exemplu în care majoritatea spune că are dreptul democratic de a încălca drepturile minorităților. Și exact asta a spus și Sofia. Exact asta am hotărât, că ar trebui să protejeze un sistem democratic, să protejeze drepturile minorităților și tocmai am adoptat o rezoluție. Eu salut rezultatul referendumului din Irlanda. Mi se pare uh, înspăimutător să se facă un referendum cu privire la drepturile mele, să mi se spună cum să trăiesc, ce să fac eu cu familia mea, cum să mă comport. Uh, deci, mi se pare un exemplu al situației cu care ne confruntăm. Și suntem într-o situație extrem de dificilă în anumite țări, precum Polonia, Ungaria, Lituania, dar și în alte țări unde știm că drepturile noastre sunt încălcate. În unele țări lucrurile merg în direcția bună și uh, trebuie să încercăm să le încurajăm. Mie mi se pare clar că mm, homofobia, eh, transfobia și toate celelalte forme de fobie sunt conservative, naționaliste, sunt rasiste. Trebuie să combatem aceste forțe în, într-un mod concertat. Deci, uh, sunt de acord cu ce a spus Comisia, uh, cu ce a spus uh, Sofia despre Comisie, nu a făcut suficient. E vorba despre uh, crimele motivate de ură, despre uh, combaterea propagandei care funcționează în Lituania. Astăzi uh, aniversăm uh, ziua persoanelor trans. Uh, multe persoane trans au fost mutilate, au fost. Uh, supuse unor uh, proceduri pentru a le corecta uh, și uh, sunt lucruri care nu ar trebui să se întâmple. O altă problemă este statul de drept, care vizează drepturile femeilor și drepturile persoanelor LGBTI. Vedem în Polonia că sistemul de justiție nu mai este independent și vedem atacuri politice, interferențe directe ale politicienilor în sistemul de justiție. Acesta are un impact direct. Aș vrea de asemenea să fie mai multă finanțare disponibilă și să nu uitați de lesbiene, pentru că în Ucraina va fi o conferință a femeilor lesbiene. Poate că o să fim uh, ocupați în acea perioadă, dar dacă ați putea să participați, ar fi un semnal foarte important. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă rog, uh, dacă este un minut, uh, dar doar un minut, și apoi vom trage concluziile. Cartea Europeană pentru Drepturile Omului uh, include un capitol, articolul 9, care stipulează că uh, căsătoria este o uniune între două persoane protejată de lege, fără să se precizeze uh, Uh, că trebuie să fie persoane de sex diferit. Aceasta este legislația europeană. De asemenea, este o supoziție că legea europeană nu îndeplinește, nu obligă uh, statele membre să legifereze în ceea ce privește căsătorile uh, între persoane de același sex. De asemenea, recunoașterea reciprocă lucrează în direcția că niciun stat membru nu ar trebui să se opună căsătoriilor între persoane de același sex și persoane transsexuale care și-au schimbat sexul și s-au înregistrat în uh, registrele civile conform legislației naționale din statul respectiv, pentru că acest lucru ar contraveni legislației comunitare. În uh, ultimul rând, din punctul meu de vedere, democrația constituțională de bună calitate, e bine, în aceasta, drepturile individuale nu depind de majoritate și nici de vreun referendum, pentru că democrația nu a fost niciodată uh, guvernarea majorității, ci guvernarea majorității, dar cu respectul minorităților, iar drepturile fundamentale trebuie respectate indiferent, inclusiv pe cele ale persoanelor de același sex care, uh, de bună voie, sunt dispuse să întemeieze un parteneriat civil sau un alt tip de relație, chiar și o căsnicie. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult, Juan! va trebui să tragem linie uh, după această dezbatere Vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră și pentru că ați participat atât de devreme la această reuniune. Este foarte important pentru că avem o întrebare cu solicitare de răspuns oral și un proiect de rezoluție pe acest subiect uh, în acest uh, context sensibil și doresc să-i mulțumesc de asemenea Comisiei pentru contribuția sa. Nu vom avea timp să revenim la dumneavoastră. Multe dintre întrebările importante adresate de Sofie Intfeld uh, și ceilalți colegi își așteaptă încă răspunsul. Vom avea timp, uh, însă poate înainte de încheierea mandatului să revenim asupra acestora. Vă rog să luați notă de întrebările adresate de întrebări, dacă puteți, uh, pentru că sunt uh, întrebări importante. Și vom înainta rezoluția. Vă mulțumesc, dragi colegi! Trebuie să ne pregătim de vot. Votul va începe la 9 și 15, așadar într-un minut. Vă mulțumesc! Thank you. Have a nice day. Thank you very much.

colleagues, if everyone's ready, we can begin the votes. Dragi colegi, dacă este toată lumea pregătită, vă propun să începem cu votul. Știu, Monica, că tu ești gata, intră pe ceilalți dacă sunt gata. Uh, stimați colegi, vom începe cu votul uh, cu privire la punctul 15, cu privire la statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale. următoare este Cecilia Wikström. Cecilia, dorești să iei cuvântul înainte de vot? Nu? Atunci trecem direct la vot. Amendamentul 56. Votul este deschis. Votul este închis. A votat toată lumea. Votul este închis, așadar. Se respinge. 58. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 57. Votul este deschis. Votul este închis. Nu, nu votăm cu privire la 57? Îmi cer scuze, colegi. Amendamentul de compromis 1. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 2. Votul este deschis. Nu, îmi cer scuze. Amendamentul 62 își cere scuze, președintele. Amendamentul 62, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 63, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 64. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă amendamentul de, comprom- de compromis 2. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3, uh, pagina 15, votul este deschis. Compromisul 3. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 4. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 5. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 148. Amendamentul 148 pe pagina 22. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 149. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la considerente. 37. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 38. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 39. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 40. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 41. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 42. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 43. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 44. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 45. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 46. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 47. Votul este deschis. Monica, trebuie să votezi. Votul este închis. Se respinge. 48. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 49. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 50. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 51. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 54. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Vot final, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 36 pentru, 4 împotrivă, nicio abținere. Vot final, Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă 36 pentru 4 împotrivă, o abținere. Așadar se adoptă. Felicitări raportoarei! Următorul vot uh, este avizul cu privire la instituirea ca parte a Fondului de Gestionare Integrată a Frontierelor a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal. Raportor pentru aviz este Jerome Lenners. Jerome, dorește să spui ceva înainte de vot? Nu este prezent raportorul, așadar nu poate să spună nimic. Deci trecem direct la vot. Amendamentul 16. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 17. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 18. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 3. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 4. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 19. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 20. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendament, com, amendamentul de compromis 1. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 22. Votul este deschis. Închis. Se respinge. 23. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Considerente. Amendamentul 7. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 8. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 9. Votul este deschis. Închis. Se respinge. 10. Votul este deschis. Închis. Se respinge. 11. Votul este deschis. Închis. Se respinge. 12. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 13. 13. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 14. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 15. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Vot final prin uh, apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 37 pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri.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 Votul este închis. Îmi cer scuze, trebuia să precizez că raportorul este domnul Tomas Ciroschi. Ă, se adoptă așadar. Amendamentul 16, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 112 devine caduc. Vă mulțumesc pentru întrerupere, dar a fost corect 16. 17 acum. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 84. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 95. Votul este deschis. 95. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 2A. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 2B, votul este deschis. Închis. Se adoptă. 96. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 105. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 106. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 107. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 108. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 120. Votul este deschis. 20. Eh, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 109. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 110. Votul este deschis. Closed. S-a închis votul. Se adoptă. 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 111. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 113. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 114. S-a deschis votul. Nu, îl votăm. 114. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 115. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 118. Amendamentul 118. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 120. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 121. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4A. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 4B. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 127. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la 128. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 129. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 130. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 131. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 132. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 133. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 134. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 135. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 136. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 137. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 32. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 33. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 138. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 139. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 140. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 141-142 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 143. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 144. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 145. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 146. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 148. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 149. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 153. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 154. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 155. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 156. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 157. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 158. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 159. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 160. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 161. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 177. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 178. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 181. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 183. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 184. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 185. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10 de compromis. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 189. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 190. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 191. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 192. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 193. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 194. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 195. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 196. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 197. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 198. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 199. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 200. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 202. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 201. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 203. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 204. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 205. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 47. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 14. S-a deschis votul. Am făcut 47, nu? Bun. Compromisul 14. Votul este încă deschis.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 S-a închis votul. Compromisul se adoptă. Compromisul 15A s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 15B. S-a deschis votul.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 Se adoptă. 64. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 67. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 69. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 71. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 73. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 74. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 75 s-a deschis votul. S-a închis, se respinge. 76 s-a deschis votul. S-a închis. Respins. 77 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 78 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 79. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 80. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 82 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 83. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 15 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și vot final, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă 31 pentru, 2 împotrivă, 9 abțineri. Felicitări raportorului. And that's the end of uh, voting time, colleagues. Thank you. Aici se încheiat sesiunea de vot, dragi colegi. Okay, colleagues, we can resume our agenda. Um... Dragi colegi, haideți să reluăm dacă sunteți gata. Cine nu dorește să rămână în sală mai departe, este rugat să părăsească sala. Așadar, începem cu punctul 19, delegația Libe ad hoc în Slovacia și Malta, care a avut uh, loc în perioada 17-20 septembrie. Amintesc colegilor că această delegație ad hoc în Slovacia și Malta a fost condusă de Sofia Intveld în calitate de președinte al grupului de lucru Comandat General de Monitorizare a Statului de Drept și Combaterea Corupției în Uniunea Europeană, în special pentru Malta și Slovacia. Dau imediat cuvântul colegei noastre, Sofia Intveld, pentru a prezenta raportul misiunii, după care o să dau cuvântul raportorilor din umbră și celorlalți colegi. Sofia, te rog să prezinți raportul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! În numele delegației, mă bucur să vă prezint raportul de misiune. Am fost în Slovacia și în Malta în urmă cu două luni, pe 17-20 septembrie. Vizitele delegației noastre au fost uh, ca urmare a vizitei anterioare pe care am făcut-o în uh, Slovacia și Malta. pentru că am dorit să vedem ce se întâmplă cu anchetarea crimelor uh, cei doi jurnaliști, Dafne Carona Galiția și Ian Cuciac, cei doi care anchetau infracțiuni de crimă organizată și posibile legături cu politicienii. Să nu uităm niciodată că asta a fost ceea ce a declanșat tot acest exercițiu de monitorizare. Am analizat două lucruri. Întâi, progresul înregistrat în ancheta celor două crime și apoi care era stadiul statului de drept în ambele țări și modul în care funcționează instituțiile. Raportul nostru este unul plin de constatări, foarte detaliat, vreo 45 de pagini, la care am adăugat o anexă cu evoluțiile care au avut loc uh, după ce ne-am încheiat noi visa, vizita. Încep cu cele două crime, ancheta în cazul lor, În ambele cazuri, uh, cei care par să fie autorii au fost arestați. În cazul jurnalistului slovac, acest lucru s-a întâmplat imediat după vizita noastră. În ambele cazuri, autorii morali ai crimelor rămân liberi. Este foarte greu să ne asigurăm că există un progres în aceste anchete, pentru că, evident, din motive operative, poliția nu ne poate împărtăși informații din dosare și este corect. Însă am observat că există un stil diferit de comunicare la poliția slovacă și la poliția malteză. Recent, în special, au fost foarte multe articole în media care arată că poliția malteză spune că a identificat autorii morali din spatele crimei, din spatele uciderii jurnalistei Dafne Caruana Galiția. Mie mi se pare greu să îmi dau seama ce e adevărat și ce nu, pentru că apar tot felul de declarații în mass media, declarații neoficiale care apoi sunt dezmițite. Mi se pare nefericit că acesta e modul de comunicare ales. Trebuie să se spun că, măcar în ambele cazuri, uh, autorii fizici criminalii au fost arestați și cei care au fost arestați în Slovacia sunt dispuși să colaboreze cu autoritățile și să dea informații, lucru care nu se întâmplă și în Malta. Una din prioritățile noastre cheie este să se realizeze actul de justiție. Crimele nu pot să rămână nepedepsite, mai ales când e vorba de un impact atât de mare asupra libertății mass media și asupra libertății de exprimare și avem bineînțeles, și uh, familiile celor care au fost uciși, Ian Cuciac și Dafne. Nu o să vă trec prin uh, întregul raport, o să puteți uh, să-l citiți și voi, vă dau doar liniile generale. Încep cu Slovacia. Imaginea pe care le-am făcut acolo este una destul de amestecată. În mod clar, încă sunt probleme mari. Mediul este unul ostil. Jurnaliștii lucrează într-un mediu ostil. Fostul prim-ministru Fico a făcut multe comentarii ostile la adresa jurnaliștilor și sper că autoritățile slovace să se distanțeze în mod ferm și neambigu astfel încât jurnaliștii să se poată simți în siguranță și să își facă munca. Sunt uh, câteva elemente îngrijorătoare, nu sunt sigură în ce măsură sunt ele investigate de autorități. De pildă, cazul bizar al răpirii cetățeanului uh, vietnamez, om de afaceri, și posibilă implicare a domnului Kalinac, fost ministru de interne. Apoi uh, cazul uh, bandei de motocicliști care dispunea tot felul de arme în uh, vehicule armate, avea și o bază. Informațiile care au reieșit din scandalul Panama Papers, informații care au fost oferite de către poliția germană autorităților slovace, dar se pare că nu au fost nici măcar analizate. Rămâne problema deturnării fondurilor uh, pentru agricultură. Din estul Slovaciei, Comisia pentru Control Comisia pentru Buget analizează situația și sunt uh, îngrijorată de modul în care fermierii sunt afectați pentru că ei se prinși în, la mijloc între diversele autorități. Am văzut totuși o serie de îmbunătățiri. Am văzut că sunt încercări uh, destul de convingătoare de a schimba modul în care este numit șeful poliției, judecătorii de la Curtea Constituțională de asemenea, deși nu au fost luate hotărâri până acum, am văzut că sunt eforturi serioase care se fac. În ce privește numirea judecătorului constituțional, știu că înainte de februarie 9 din cei 13 judecători de la Curtea Constituțională trebuie să fie înlocuiți și asta trebuie să se facă conform unor uh, reguli noi care dau mai multă transparență și mai multă influență rolului președintelui. De asemenea, se discută despre o nouă procedură pentru numirea șefului poliției. Guvernul slovac ne-a informat chiar ieri printr-o scrisoare despre inițiativele pe care le-a luat ca urmare a recomandărilor făcute de Comisia de la Veneția în legătură cu sistemul de justiție. Lucru îmbucurător. Am pus întrebări despre serviciul public de radio-televiziune, RTVS, unde am aflat că jurnaliștii erau instruiți cum anume să relateze evenimentele și um, cum să prezinte opoziția. Am uh, aflat că acele instrucțiuni veneau nu de la autorități, ci de la o persoană anume. Deci sunt câteva lucruri pozitive, dar noi o să monitorizăm uh, cu atenție ce se întâmplă mai departe ca să ne asigurăm că aceste schimbări pozitive vor continua. Și sigur că o să cerem eforturi uh, suplimentare în combaterea corupției și vom uh, analiza felul în care multe canale și posturi media sunt preluate de către oligarhi. Trec la Malta. Uh, am o observație personală. Sunt uh, profund îngrijorată de situația care este acolo. E foarte dificil să ne dăm seama dacă chiar se face vreo anchetă a poliției, dacă procurorii sau magistrații chiar fac o anchetă, dacă există vreo anchetă de vreun fel, pentru că de fiecare dată apar uh, acuzații, apar suspiciuni și sunt multe acuzații care credem noi că ar trebui uh, investigate, dar e foarte greu să afli dacă există vreo investigație în curs. Ce am aflat din mass media, ultimele informații arată că uh, compania 17, 17 Black, care este folosită ca paravan pentru a face plăți către politicieni. Cei care dețin această companie au fost identificați. Tot din mass media am aflat că doi oameni din uh, sfera guvernamentală sunt uh, anchetați uh, penal. Dar e greu să primești confirmare. Dacă chiar există o anchetă, nimeni nu uh, nu-ți confirmă și ar fi poate prilejul ca cei doi din guvern să demisioneze. Încă mai există amenințare de deschiderea unor acțiuni pe motiv de calomnie împotriva jurnaliștilor, sunt campanii de ură împotriva familiei lui Dafne Caruana. Am vrea ca acest lucru să se oprească. Procesul pentru calumnie împotriva ei încă nu a fost oprit, guvernul nu a făcut ce am cerut, nu a încercat să găsească o soluție cu oamenii care sunt în spatele acelui memorial improvizat pentru Dafne Caruana. Și aș îndemna guvernul maltez să găsească o soluție umană Pe o notă pozitivă, salutăm faptul că guvernul maltez a acceptat sugestia noastră de a invita Comisia de la Veneția să facă un audit al statului de drept și al uh, funcționării instituționale în Malta. Raportul va fi publicat în decembrie Iată de ce am cerut o prelungire a termenului pentru rezoluția adoptată de comisia noastră ca să putem prelua și recomandările și constatările comisiei de la Veneția. Și câteva remarci finale cu privire la Malta. Sunt extrem, extrem de îngrijorată cu privire la... Nici nu știu cum să mă exprim cu privire la numărul de domenii în care avem temeri, spălare de bani, corupție, fraude. influență sau interferență nejustificată în alegeri, atitudinea cu privire la jurnaliști, faptul că foarte multe numiri în funcție se fac direct sau indirect de către primul ministru sau de către cabinetul său și e foarte greu de văzut cum își pot face oamenii ăștia treaba independent. Deci toate astea luate împreună conturează un tablou foarte îngrijorător. Observația mea finală se va referi la acele vize de aur, lucru care nu este doar în Malta, nu e un monopol maltez în diverse grade, diverse forme există în multe țări, inclusiv în țara mea. Se vând pașapoarte, se vând direct, indirect permise de ședere și uh, e posibil să existe uh, trafic ilegal pe termen scurt cu vize umanitare. Acestea sunt amenințări la adresa spațiului Schengen, la adresa securității și statului de drept în Uniunea Europeană ca un întreg. Și este o remarcă personală, nu o remarcă pe care o fac în numele Comisiei Libe. Dar eu am dubii serioase cu privire la aceste sisteme de vânzare a pașapoartelor și a permiselor de ședere. Nu cred că ele sunt compatibile cu Schengen, sincer. Și sunt dezamăgită de faptul că Comisia nu a semnalat acest lucru în raportul său uh, în recomandări, pentru că așteptăm de multă vreme propuneri cu privire la reglementarea vizelor de aur. Știu că Comisia a luat deja măsuri în ce privește supravegherea bancară și spălarea de bani, lucru care este salutar. Deci, în concluzie, domnule președinte, acestea au fost uh, ideile principale din raportul nostru. Sperăm să prezentăm rezoluția la vot în, va- în primăvara lui 2019 și, după cum am spus, am cerut o prelungire a termenului pentru a putea prelua și concluziile și recomandările Comisiei de la Veneția. Între timp, vom continua să monitorizăm situația din Slovacia și Malta și e probabil să apare și alte situații, dar deocamdată ne concentrăm pe aceste două state. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum o să invit pe membrii grupului de lucru și pe ceilalți colegi care doresc să ia cuvântul să, să ia cuvântul. Roberta Mețola, domnul Weidenholzer, Ana Gomez și dacă mai este cineva care vrea să ia parte la dezbatere, domnul Franz, Timpul e limitat, dar e important să dăm cuvântul tuturor. Atunci închid lista, dacă nu mai dorește nimeni să se exprime. Așadar, la cuvânt, Roberta, care este membra grupului de lucru din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să încep, să știți că dezbaterea aceasta e foarte uh, atent urmărită în Malta, în Gozo, și îmi pare rău că nu pot să vorbesc malteză, limba mea. Sper să se țină cont de acest fapt. Când se discută despre probleme ce vizează Malta, ar fi bine să existe și interpretare în malteză. Mulțumesc delegației, mulțumesc lui Sofia pentru munca foarte bună și pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o cu toate grupurile politice. Ce am văzut în Slovacia și în Malta necesită acțiune avem nevoie de o abordare bazată pe politică, pe politici și e nevoie de un mecanism independent de analiza statului de drept pentru toate statele Uniunii Europene. Analiza noastră arată modul în care uh, trebuie să facem față acestor uh, provocări, acestor probleme uh, pe viitor. Trebuie să putem corecta deficiențele statului de drept, să asigurăm libertatea mass media să combatem impunitatea. În Malta au trecut 400 de zile de la infama uh, ucidere a jurnalistei Dafne Garoana Caliția, chiar în fața casei sale. În momentul acela, ea lucra la cea mai mare investigație anticorupție uh, din de multă vreme, uh, o investigație care ducea către cele mai înalte figuri uh, ale politicii malteze. În țara noastră știm că trebuie să intensificăm combaterea corupției și să expunem uh, legăturile către persoanele care trebuie să fie investigate. canalele media mici uh, sunt uh, presate, nu reușesc să facă față presiunilor care vin de la politicieni. Vrem să se publice o listă cu toți cei care au cumpărat cetățenia malteză. Există temeri uh, foarte bine documentate, justificate în ce privește vânzarea de pașapoarte și permise de ședere, lucru care poate afecta securitatea noastră. Dorim să se publice pe deplin raportul e-grant inquiry, raportul care nu a fost uh, disponibil decât pentru câțiva politicieni până acum. Conrad Miții, acel ministru în disgrație, este singurul ministru UE care a fost expus de către scandalul Panama Papers și totuși el rămâne la putere, a refuzat să se întâlnească cu delegația, a fugit de întrebările noastre cu privire la legăturile ce au fost dezvoluite între el și o companie din Dubai, Seventeen Black, și cei care sunt în spatele uh, centralei electrice promovate de ministrul Meții. Am cerut ca acea campanie instigătoare la ură, care este susținută de către guvern indirect, împotriva uh, familiei uh, lui Dafne Garoana Garițea, să uh, fie oprită și să se găsească o soluție pentru memorialul din Valeta. Am văzut recent că au apărut afirmații cum că au fost identificați autorii morali ai crimei sau că sunt foarte aproape să fie prinși, dar nu, a fost, nu au fost arestați nici învinuiți. Trebuie să soluționăm această crimă oribilă și vom continua să cerem dreptate, să se uh, tragă la răspundere persoanele vinovate atât pentru Dafne Carona Galiția cât și pentru ancheta la care lucra. În cele 400 de zile, vocile noastre au continuat să se facă auzite și vor continua și mai departe. Okay, thank you. And so the uh... Mulțumesc din partea SND. Un membru al grupului de lucru este Joseph Weidenholzer. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doresc să mulțumesc uh, raportoarei pentru că a fost foarte activă, activitatea sa a fost una echilibrată și jocul nu s-a încheiat. Mai sunt multe semne de întrebare. Nu știm cine a comandat toate aceste crime. Aceasta este situația în acest moment și nu putem să excludem să mai apară surprize în următoarele săptămâni. Însă, nu putem să ne bazăm evaluarea pe o situație cu privire la care nu știm cine s-a aflat în spatele scenariului, chiar dacă avem anumite nemulțumiri în acest, în acest sens. Cred de asemenea că este foarte important să vedem modul în care lucrează instituțiile europene. Am putut să vedem ce a făcut Europol și de asemenea noul uh, mandat de investigare european. Nu este numai o chestiune de natură tehnică, modul în care Europolul a sprijinit acțiunile, respectiv modul în care au fost obținute rezultate, a fost uh, important să observăm și cum am putut să ne îmbunătățim operațiunile în ceea ce privește activitatea Europol. Cred că ar trebui să includem toate aceste aspecte în rezoluție. Salut uh, faptul că așteptăm în cazul uh, Maltei rezultatele și recomandările Comisiei de la Veneția, pentru că lucrurile au fost uh, neclare până acum, iar Comisia de la Veneția, raportul acesteia, va arăta dacă vorbim despre o încălcare sistematică a uh, statului de drept în țara respectivă. De asemenea, sprijin ideea colegilor mei de a avea un mecanism independent uh, care să protejeze statul de drept pentru a uh, combate toate aceste probleme în etape timpurii. Iar acest caz ne arată odată în plus cât de importantă uh, este abordarea Parlamentului European uh, în această privință. Președintele a vorbit despre observații cu caracter personal. Eu personal cred că trebuie să investigăm în profunzime rolul pe care îl are cetățenia și rezidența permanentă în Uniunea Europeană, modul în care sunt uh, prezentate acestea, pentru că se deschide aici o cutie a Pandorei, iar pentru noi a fost o surpriză să constatăm atunci când am avut un interviu cu una dintre agențiile care vând cetățenie, să constatăm uh, despre ce este vorba. Sunt multe probleme, iar uh, Uniunea Europeană, Comisia, ar trebui să vină cu o perspectivă clară asupra acestor probleme, astfel încât să-și găsească rezolvarea cât mai rapid posibil. Președintele, mulțumesc! domnul Macovei, sunteți membru ECR. Doriți să luați cuvântul? Mulțumesc! Nu vă voi răpi prea mult timp. Doream doar să spun că după ce am fost atât de des în Malta, odată în Slovacia, și am auzit uh, ceea ce au de spus oamenii, oficialii, nu am niciun fel de așteptare că se va rezolva vreuna dintre aceste crime. Și când mă refer la rezolvare, vreau să spun că nu cred că vor fi prinși cei care au dat comanda. Ba chiar din contră, ceea ce constatăm acum în Slovacia este că jurnaliști care protestau pentru că fostul prim-ministru i-a insultat ei trebuie să prezinte dovezi cu privire la finanțare, sursele de finanțare, pentru că există acuzații uh, criminale cum că ar fi finanțați de către Soros. Deci se presupune că um, acești jurnaliști ar fi beneficiat de finanțare din partea lui Soros. Este vorba despre același prim-ministru care se afla în funcție atunci când uh, jurnalistul slovac și uh, logonica sa au fost împușcați mortal. Există multe contradicții în declarațiile oficialilor. Este amuzant să observăm cum fiecare vorbește uh, diferit despre ceea ce s-a întâmplat, um, respectiv care sunt părerile despre elementele um, investigate. În Malta lucrurile stau asemănători, așa cum a spus deja Roberta, nimic uh, nu s-a schimbat și nu mă aștept uh, să observă autoritățile să se, să-i prindă pe cei care au dat uh, comanda. Există un nou scandal, un nou proiect DAFNE, care este un consorțiu format din mai mulți jurnaliști, uh, jurnaliști de investigații, colegi cu DAFNE. Ei au uh, descoperit că ea lucra la o investigație foarte importantă, cuprinzătoare. Era vorba despre o schemă de spălare de bani, de 800 de milioane de euro și erau implicați uh, oficiali uh, de vârf din Malta, prim-ministrul, șeful de cabinet, domnul Mițe și așa mai departe. Dacă nu putem să ne așteptăm ca aceste persoane să investigheze împotriva propriei persoane. De aceea, eu cred că colegii jurnalistei vor uh, afla adevărul dar noi ar trebui să acționăm, ar trebui să facem ceva, pentru că dacă autoritățile eșuează în a face acest lucru, chiar dacă ele sunt implicate, Europolul, cineva trebuie să intervină. Nu putem uh, să lăsăm totul să fie rezolvat de către jurnaliști. Este o situație foarte tristă din punctul meu de vedere. Și chiar dacă discutăm aici, nu știu cât de mult ajută acest lucru. Ajută la publicarea raportului, iar cei care ne ascultă văd că ne pasă și că vom continua și vom analiza aceste lucruri și vom spune mereu, nu mai faceți așa ceva și haideți să continuăm cu anchetele. Vă mulțumesc! Mai sunt trei membri din grupul de lucru care sunt prezenți și care sunt uh, interesați aproape în acest subiect. Doamna Monica Pedova, vă rog. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať. Doamna Benova. Aș dori să mulțumesc pentru această prezentare, pentru raport și aș vrea să fac câteva observații. proiectul de declarație informează despre conținutul uh, reuniunilor uh, individuale, iar rezoluția transmisă nu menționează întotdeauna contextul în care au avut loc uh, ședințele. Aș dori să subliniez că guvernul Slovaciei în mod continuu a încercat să rezolve problemele care mai erau încă deschise și s-a confirmat că uh, s-a confirmat din partea prim-ministrului atunci când s-a întâlnit cu deputații acest lucru. A avut cu dumneavoastră o discuție lungă, detaliată, cu privire la situația generală în ceea ce privește întrebările adresate de dumneavoastră. Ați avut ocazia să vedeți că în Slovacia respectăm uh, întru totul valorile europene, statul de drept și principiile democratice și asta, după cum spuneam, pe deplin. Dacă îmi permiteți, doresc uh, să subliniez de asemenea că raportul pe care l-ați transmis este insuficient, deoarece concluziile nu reflectă anumite aspecte ale întâlnirilor care au avut loc, de exemplu, întâlnirea cu procurorul special. Atunci ați primit explicații cât se poate declare cu privire la telefonul doamnei Holțova și modul în care a fost confiscat acesta și uh, returnat și presupun de asemenea că raportul Parlamentului European nu ar trebui să vină cu acuzații sau suspiciuni care să nu se bazeze cel puțin pe un fapt clar poliția, oficialii politici, uh, respectiv se spune că ar avea o legătură cu anumite crime. Ei bine, acestea sunt uh, supoziții uh, periculoase care se regăsesc într-un raport al Parlamentului European, pentru că nu există o dovadă în acest sens. Este o supoziție care se bazează pe nimic și cred că este periculos dacă Parlamentul European introduce astfel de informații într-un raport al său. Guvernul uh, Slovaciei este conștient că există provocări pentru îmbunătățirea încrederii poporului său și adoptăm măsuri eficiente pentru a reduce uh, corupția și, de asemenea, transmitem uh, proiecte de lege pentru sporirea transparenței în uh, toate domeniile și în ceea ce privește activitatea poliționească, de exemplu, dar și în ceea ce privește mass media. Uh, în ceea ce privește Reporters Without Borders, Reporteri Fără Frontiere, ei bine, uh, rapoartele lor au arătat că reprezentanții acesteia sunt protejați. Crima a avut loc nu pentru că țara noastră nu are suficientă legislație în domeniu, pentru că altfel ar fi existat multe atacuri împotriva mass media și a activităților. Eu lucrez de foarte multă vreme în politice și, politică și întotdeauna am avut relații corecte cu reprezentanții mass media. Faptul că fostul prim-ministru a avut o relație mai slabă cu anumiți reprezentanți mass media, cu anumiți jurnaliști, e bine, dacă introduceți asta uh, în raport ca o relație incorrectă față de mass media, atunci acest lucru nu este corect, pentru că nu a existat un atac uh, la scară largă împotriva jurnaliștilor în Slovacia, ci relația cu aceștia este bună, iar legis- uh, legislația este mai bună decât în alte state. În orice caz, vă mulțumesc că ați venit în Slovacia, că uh, a existat această posibilitate de a vă întâlni cu reprezentanții ai guvernului sau reprezentanți ai poliției, ai puterii judiciare, ai jurnaliștilor și mă bucur că în raportul dumneavoastră menționați faptul că jurnaliștii doresc să fiu obiectiv pentru că adesea motivul pentru care există conflicte între anumiți politicieni și uh, anumiți jurnaliști, și subliniez anumiți politicieni și anumiți jurnaliști, uh, este lipsa de obiectivitate și poate ar fi bine pentru contextul general, dacă jurnaliștii ar avea relații mai bune cu politicienii și dacă jurnaliștii în articolele lor, deci anumiți jurnaliști, Anumiți jurnaliști, uh, după cum spuneam, nu i-ar numi pe anumiți politicieni ca fiind uh, hoți și criminali. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, uh, spune președintele. Voi uh, solicita președintelui să revină asupra câtorva puncte în final. Domnul Franz, vă rog. Domnul Franz? Mulțumesc. Doresc, uh, în primul rând, să mă refer la protecția minorităților în Slovacia. Cea mai mare minoritate în Slovacia sunt uh, este populația Roma, care este puternic marginalizată, mai ales în ceea ce privește sistemul de învățământ, dar și locuințele, piața muncii. Situația în care se află această minoritate este precară. Uh, cetățenii Roma adesea sunt uh, excluși din zonele urbane, ajung în spații rurale unde infrastructura este precară și în același timp uh, are loc o exploatare a acestor persoane care trăiesc mult sub pragul sărăciei, respectiv trebuie să lucreze la salarii foarte mici. Aceste persoane, 36-700 uh, de ani, uh, uh, pe aceste meleaguri și sunt nevoite din ca urmare a acestei situații să părăsească țara în care trăiseră de atâta vreme, pentru că în Slovacia nu au posibilitatea să își trăiască viața. Antiziganismul în Slovacia a luat proporții în Slovacia și mi s-a promis că am înțeles că s-ar putea să se ajungă la un fel de apartheid, că cetățenii romi în, se spune că sunt prejudiciați foarte mult din cauza uh, provenienței lor. Este un aspect asupra căruia trebuie să ne aplecăm în continuare și nu trebuie să fie un subiect pe care să-l tabuizăm. Intervenție fără microfon. Ok. Um, ok, Ana, Ana Gomez next. Thanks. I, I thank the colleagues who... Ana Gomes. Mulțumesc colegilor și membrilor acestui grup de lucru pentru acest uh, raport făcut de Sofie Invel și le mulțumesc uh, acelora care au făcut comentarii, cei care au participat. Ca membră a echipei de anchetare pentru Panama Papers am mers la Malta în acest context am condus misiunea ad hoc privind statul de drept care a fost trimisă în Malta după asasinarea doamnei Daphne Caruana Galizia. Trebuie să spun că sunt de acord pe deplin cu cele spuse de atât Sophie cât și Roberta Mezzola despre cum au evaluat ele situația. Aș sublinia două puncte în special. 2. Escroci doi care se ocupau, doi oameni corupți, unul șeful cabinetului prim-ministrului, domnul Scremri, și celălalt un ministru, întâi ministru al energiei, acum ministru al turismului, domnul Miții. Aceștia doi se află în continuare în funcțiile lor în guvern, cu toate că s-a demonstrat acest fapt și în comisia noastră de anchetare a Panama Papers și acum și cu ultimele informații legate de Black 17 s-a demonstrat că într-adevăr ei sunt niște escroci și infractori. Așa că e de neînțeles de ce aceștia în continuare fac parte din guvern. De ce sunt protejați de prim-ministru? De ce aceștia nu sunt acuzați, nu sunt supuși anchetelor polițienești? Pentru că există anchete care sunt făcute de servicii malteze, însă nu urmează nimic, niciun fel de anchetă polițienească. Și, bineînțeles, mai există și marea întrebare legată de investigarea asasinării lui Dafne Caruana Galiția. Această investigație e întârziată, nu duce nicăieri. Da, s-au arestat cei care au pus bomba, dar întrebarea e cine i-a trimis pe aceștia să pună bombele. Cei din spate nu au fost găsiți. Și anumite fire care ar fi sugerat, anumiți oameni care ar trebui să fie interogați, nu au fost urmate. Pe lângă toate acestea, există o ură sporită, o demonizare a familiei lui Dafne cu acele cazuri de defăimare care continuă, cu excepția unuia, un ministru care ar fi trebuit să-și trimită convorbirile telefonice, așa că a renunțat la acțiune pentru a nu transmite aceste convorbiri telefonice. Ministrul Cardona, ministrul economiei. Există oameni care spun că l-au văzut pe acestea bând cu o parte din suspecții care sunt acum în închisoare pentru că sunt autorii materiali ai, bombard, ai bombardamentului. Sunt persecutați cei care cer să se facă dreptate și cei care au făcut acest uh, monument. E strigător la cer cum a fost acoperit acest monument și nu pot să meargă oamenii acolo, cei care cer să se facă dreptate în fiecare zi. Există o campanie de defăimare și împotriva membrilor acestui parlament. Cei care au cerut în mod activ să se facă dreptate, mai ales colegul nostru David Caza, care a fost acuzat că se ocupă cu droguri și uh, ce mai știu. Și, și eu, mi s-a spus că eu eram în prima linie în, în ziarele pe care le controlează guvernul, ceva legat de vizita mea în Kazahstan în contextul misiunii de afaceri externe și sunt acuzată că eu sunt implicată cu domnul Mugdar Abriazov, pe care, bineînțeles că nu l-am cunoscut niciodată, sunt niște acuzații false, e un site de fake news și acum scriu poliției din Belgia și poliției portugheze și, bineînțeles, voi transmite scrisori cu participarea mea la evenimente. Ce mi se pare mie interesant? Cine a modificat toate aceste știri? toate aceste elemente false despre mine, tocmai membrii partidului la putere în Malta și membrii ai Parlamentului partidului la putere din Malta. E într-adevăr înfiorător ce se întâmplă. Îmi amintesc întrebările pe care am avut legate de spălarea de bani și băncile malteze și am avut dreptate. O altă bancă acum are probleme mari, Banca Sata, care are exact același model de spălare de bani pentru infractori din alte părți. Ținând cont de ceea ce se întâmplă nu doar în Malta, ce s-a mai spus și despre Slovacia. Reamintă și cazul Bulgariei. Eu nu cred că această crimă a fost înfăptuită de un nebun mai ales pentru că Victoria Martinova în Bulgaria, ca Ian Cuciac în Slovacia și ca și Dafne Caruana Galiția în Malta și acesta se ocupa de cazuri de corupție și aduce la lumină corupția. Așa că eu cred că și cazul Bulgariei trebuie acoperit în acest grup de lucru. Și aș mai avea o întrebare pentru Sofie. Europol, la un moment dat, spunea într-o scrisoare adresată mie, pe care v-am transmis-o, spunea că Europolul se confrunta cu anumite limitări în acțiunile sale, mai ales în cazul Maltei, spunând că Într-adevăr, e ceva mai mult de, o, de un simplu asasinat, e ceva legat de organizații de crimă organizată și limitările erau rezultatul faptului că mandatul lor nu le, permi, ne permitea să meargă mai departe de ce făceau autoritățile. Și Sofia aș dori să știu dacă ai, eu, dacă ai luat legătura cu Europolul și dacă într-adevăr, după cum a solicitat Parlamentul, s-a extins mandatul pentru Europol, dacă e posibil să li se extindă mandatul în trei cazuri, Malta, Bulgaria și Slovacia. Mulțumesc! Stimați colegi, am închis lista vorbitorilor, însă doamna Scripec, domnul Nod, tocmai au, inter- au intrat în sală, însă vă rog niște intervenții foarte scrise, deci foarte scurte. Domnul Scrip, doamna Scripec întâi. Și apoi Sofie ne va răspunde la întrebările care i-au fost adresate. Doamna Scripe, scri... Scripec, un minut, vă rog. Domn. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Nu e ușor să iau cuvântul astăzi în această comisie. Sunt convins că statul de drept și investigațiile nu sunt domenii în care ar trebui să ne implicăm noi, ca instituții europene. Sunt lucruri care țin de afaceri interne. Însă situația din Slovacia, de la uciderea lui Ian Kuciak, Oficialii din guvern nu și-au asumat responsabilitățile, așa că mă regăsesc într-o situație în care simt nevoia să vorbesc ca europarlamentar din Slovacia și membru al acestei comisii. Îmi pare rău că trebuie să ne ocupăm de uciderea unui jurnalist uh, și în Malta și în alte state astăzi, în secolul 21. Uciderea lui Ian Cuciac și a logonicei lui nu a afectat doar familia apropiată, ci întreaga Europa. Jurnalistul acesta scria foarte clar și cu mult mult adevăr ceea ce se întâmplă în țara noastră cu politicienii, șefii mafiei și alți escroci care există în țara noastră. După ucideri, mii de oameni au ieșit pe stradă să protesteze și probabil că aceia care care le-au luat viața nu se așteptau la așa ceva. Se așteptau ca un jurnalist tânăr necunoscut, uciderea lui va fi trecută sub tăcere, dar nu s-a întâmplat așa. Publicul a reacționat și mă dezamăgește foarte mult faptul că membrii guvernului nostru, membrii de vârf ai guvernului nostru, nu au făcut pașii potriviți astfel încât să dea dovadă de responsabilitate. Și sper că cei care vor vota le vor arăta că au greșit la următoarele alegeri. Oamenii își doresc justiție. Însă, lucrurile cele mai rele pe care le-am văzut, domnul prim-ministru Vițo, care încă trește într-un apartament care e deținut de cineva care are probleme fiscale, cineva care a fost condamnat, intervine domnul președinte. Închisesem deja lista vorbitorilor, vă rog, o ultimă propoziție. Acum câteva zile, tatăl jurnalistului ne-a spus, într-un discurs public, că dacă toată lumea își face datoria, totul va fi bine. Și eu cred că acesta este mesajul. Este mesajul unui om al cărui fiu a fost ucis. E un mesaj adresat politicienilor. Sunt valori care dispar din viețile oamenilor și avem nevoie de ele din nou. Mulțumim foarte mult. Domnule Nod, foarte repede, vă rog. Inițial, nu am dorit să intervin, însă după cele auzite de la colegii noștri și colega care a plecat deja, a trebuit să intervin și eu. Cât despre Slovacia, da, avem probleme, ca peste tot în Europa avem probleme și noi avem grupuri sociale excluse, așa cum se întâmplă în toate statele europene, avem probleme cu comunitatea romă, dar în numele Republicii Slovace, vă rog, nu ține de cine se află acum la guvern. Nu există niciun fel de apartheid, niciun fel de excludere a romilor din transportul public în Slovacia. Nu e problema guvernului actual. De foarte multe ori se exagerează, se utilizează diferite expresii, însă vă rog, aici ne aflăm în Parlamentul European, nu într-un bar. Dacă tot am cuvântul, cât despre statul de drept. Slovacia se află printre statele care se află sus în ierarhizarea țărilor europene la libertatea de expresie. Suntem pe locul 13, din câte știu, așa că situația nu e atât de gravă. Dacă se poate face ceva în ceea ce privește statul de drept, prim-ministrul și-a dat demisia, a căzut guvernul, există un nou guvern Într-o perioadă scurtă de timp, relativ scurtă de timp, vinovații au fost arestați. Poate că cei din spatele atacurilor câteodată nu sunt arestați. Slovacia este pentru crearea parchetului european, cel care va fi responsabil pentru fondurile europene. Așteptăm înființarea acestui parchet și cred că îl așteaptă toată lumea din Slovacia. Și în Slovacia sunt oameni, oameni ca peste tot, oameni care sunt corupți. Și corupția nu e doar o problemă în Slovacia sau Malta. Ceea ce e important e următorul fapt. Dacă statul poate să facă ceva împotriva corupției și cred că Slovacia poate, vă mulțumesc. Mulțumim, Sofi, ne-am depășit puțin timpul, dar dacă vrei să răspunzi pe scurt la o serie de întrebări și să tragi niște concluzii, mulțumesc. Mulțumesc, Claude, le mulțumesc colegilor care au intervenit. În primul rând, aș dori să spun că e păcat că doamna Benova ne-a părăsit, pentru că m-a surprins și m-a alarmat intervenția dumnea ei. Cred că dacă ne dorim ca Uniunea Europeană să devină într-adevăr o comunitate a valorilor și a statului de drept, atunci trebuie să trecem de la de la această atitudine instinctivă, defensivă la critică. Nu vorbim de a critica o țară, de a ține partea unui partid politic sau altuia. Nu, dorim să asigurăm integritatea Uniunii Europene ca întreg. Dacă există o problemă într-un stat, atunci e afectat întregul sistem, așa cum am văzut, de exemplu, cu executarea mandatelor europene de, arestat, de arestare la judecătorii polonezi. Ar fi un singur, un, simplu, un singur exemplu. Cred că ar trebui să fim ceva mai deschiși la critică, la a critica părți din Uniunea Europeană, chiar dacă e vorba tocmai despre statul nostru. Și aș spune doamnei Benova, care a plecat, că în primul rând aceasta nu e o rezoluție, e un raport detaliat al reuniunilor pe care le-am, le-am avut. Doamna Benova spune că raportul nu e corect și mă surprinde acest fapt pentru că dumneavoastră nu a fost prezent acolo. Așa că nu înțeleg cum poate să hotărască dacă raportul nostru reflectă bine situația sau nu. De asemenea, consider că toate acestea nu au de a face cu relații personale dificile între membrii guvernului actual, precedent și unii reprezentanți ai media sau jurnaliști. Totul are de a face cu o atitudine ostilă generală împotriva jurnaliștilor. Să spunem că nu există o problemă când un jurnalist a murit, ei bine, eu cred că e inacceptabil. Există o problemă. Când un jurnalist care investiga corupția a fost ucis, ucis de un asasin plătit, atunci există o problemă și merge ceva mai departe de niște animozități existente între membrii individuali ai guvernului și jurnaliști individuali. Așa că eu nu cred că această observație a fost una potrivită. Cred că noi am relatat fapte și mă întorc la cele spuse de doamna Gomez acum, care îi rămânem îndatorați pentru că ea a făcut foarte multe în etapa precedentă. Două observații pe care le-ați făcut ne arată foarte bine că suntem neutri și independenți. Mr. Cardona, having met with people... Acuzațiile cum că domnul Cordona s-a întâlnit cu cineva în acel bar uh, au fost uh, dezmințite pentru că se pare că persoana care a făcut acele acuzații și-a retras declarația. Dar o să vedem unde se, se ajunge până la urmă. Aveți dreptate, trebuie să ne bazăm strict pe fapte ca să nu ne pierdem credibilitatea. În ce privește uh, jurnalista bulgară, înțeleg că nu ea era cea care investiga fapta de corupție, ci uh, urma să găzduiască un talk show cu jurnaliști care anchetau cazul de corupție. În orice caz, mâine o să mă întâlnesc cu câțiva jurnaliști din Bulgaria și voi afla informații la prima mână. Vă invit pe toți să participați la dezbatere. În ce privește Europol, am avut mai multe întâlniri cu ei, ne-am întâlnit față în față, dar am avut și conferințe video, ne-au asigurat că în ambele cazuri cooperarea este acum foarte bună și că pot uh, să acceseze toate informațiile de care au nevoie. Eu mai am încă câteva semne de întrebare, dar se pare că Europol a văzut că autoritățile sunt dispuse să colaboreze în ambele țări. Rolul Europol este unul vital și una din recomandările pe care le voi face în rezoluție este tocmai să consolidăm competențele Europol, mijloacele de care dispune, ca să nu mai fie atât de dependent de ce furnizează autoritățile naționale. Domnule Franț, nu am discutat problema romofobiei pentru că nu făcea parte din mandatul misiunii noastre. Noi suntem un grup de monitorizare a statului de drept doar. Văd că domnul Franț a părăsit sala. Doamna Mețola da, suntem cu toții de acord că e nevoie de un mecanism larg, un mecanism independent de valoare a statului de drept și îndemnăm încă o dată Comisia Europeană să propună un astfel de mecanism. Sunt uh, de asemenea de acord că raportul Igloant trebuie publicat. Mi se pare uh, bizar că primul ministru a primit o copie a raportului, deși el este vizat personal, pentru că soția lui este, pare să implicată și unii din uh, membrii guvernului său. Deci mi se pare că trebuie făcut public raportul și este straniu că raportul i s-a înmânat lui doar pentru că e primul ministru. Nu este un uh, motiv valabil din punct de vedere juridic. De asemenea, în rezoluție o să recomandăm noi inițiative legislative În final, i-aș spune doamnei Macovei că este Doamna Macovei este pesimistă în legătură cu probabilitatea să fie prinși autorii morali. Nu știm. Eu nu sunt uh, la fel de pesimistă ca dumneavoastră. În Slovacia, după primele erori pe care le-a făcut poliția în anchetă, pare să acum că autorii fizici au fost prinși și că ei sunt adevărați ucigași. Ar trebui să salutăm acest lucru. Părerea mea este că anchetele continuă și că sunt uh, derulate cu toată seriozitatea. M-am întâlnit cu destui oameni care doresc să existe o administrație publică independentă, transparentă și eficientă. Deci nu uh, e totul atât de sumbru. Și în concluzie, domnule președinte, am uitat să-i răspund domnului Nogi, care a spus că anumiți membri ai guvernului au demisionat, deci să nu fim atât de critici. E adevărat, că și unii din uh, șefii poliției au demisionat. Problema este însă că ei s-au întors în sistem prin mecanismul ușilor rotative. Au preluat alte funcții guvernamentale și nu mi se pare că este o decizie înțeleaptă. Am exprimat această critică atunci când am fost în Slovacia. Deci, în concluzie, domnule președinte, vom continua să monitorizăm atent situația eu personal consider că mecanismul grupului de monitorizare pe statul de drept și vizitele la fața locului, contactele nemijlocite cu oamenii de acolo, cu Europol și cu celelalte agenții sunt foarte utile. Formatul este unul foarte util și cred că ar putea fi preluat într-un mecanism mai mare, mai amplu, care să se aplice în toate statele membre ale Uniunii. Cam atât am avut de spus. Mulțumesc! Bine, atunci uh, tot ce s-a discutat uh, va fi preluat în textul rezoluției, care înțeleg că va fi gata în martie. Bine, mulțumim! Mulțumim, Sofia, și mulțumim tuturor colegilor care au contribuit la realizarea acestui raport pe un subiect atât de sensibil. Suntem puțin în urmă cu timpul, mergem la punctul 10. Discutăm despre raportul care instituie o cooperare eficientă între OLAF și parchetul european pentru a consolida mecanismul de protejare a intereselor financiare ale Uniunii Europene. Raportoare este doamna Monica Macovei. Doamna Macovei este în sală, am să-i dau cuvântul imediat. if, you, if you're leaving uh, now, please do so quietly. Thank you. Dacă vreți să părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște. Doamna Macovei, aveți cuvântul. Thank you. Uh, almost 20 years of... Mulțumesc. Au trecut aproape 20 de ani de la înființarea OLAF. Și acum suntem pe cale să facem un alt pas important înainte pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Acest pas constă în crearea parchetului european. E foarte important să consolidăm mecanismul și să instituim norme clare pentru funcționarea acestui mecanism de cooperare între OLAF și parchetul european. Normele trebuie să fie foarte clare, să știm exact cine ce are de făcut. Această cooperare strânsă trebuie să se bazeze pe complementaritate, nesuprapunere și schimb de informații. Acestea să fie principiile. Parchetul european să facă anchetele penale, urmărirea penală, iar Olaf să facă doar uh, investigații administrative cu privire la interesele financiare. E foarte important ca relația dintre Olaf și parchetul european să nu uh, ducă la conflict de competențe. De aceea atât uh, Olaf cât și parchetul european ar trebui să se prevaleze de funcțiile hit-no-hit, -no -hit, rezultat pozitiv-negativ, în uh, verificările pe care le fac pentru a se asigura că nu se dublează uh, ancheta. Sistemul de management al parchetului european are nevoie de un nivel ridicat de protecția datelor și a confidențialității, de aceea cred că OLAF ar trebui să aibă doar un acces indirect la sistem printr-o persoană anume desemnată din cadrul parchetului european. Pentru a evita suprapunerile, OLAF trebuie să notifice imediat parchetul european în caz de conduită penală pasibilă, uh, în caz în care uh, parchetul ar avea competență și ar trebui să se abțină de la deschiderea unei anchete în cazuri deja închetate de către parchetul european. Desigur, dacă parchetul european dă dispoziție într-un sens contrar, Olaf trebuie să dea curs acelei dispoziții. Dacă parchetul european are nevoie de informații suplimentare cu privire la conduite pasibile uh, pe partea penală, uh, va fi nevoie de uh, notificare și de transmiterea unui raport. Dacă parchetul european desfășoară deja o anchetă penală, iar directorul general al OLAF consideră că ar trebui să se deschidă și o investigație administrativă sau continuată de către OLAF, trebuie să ceară aprobarea prealabilă de la parchetul european. Acest lucru este vital pentru anchetele penale, deoarece nu vrem ca ele să fie periclitate de măsurile administrative care ar putea să-i semnaleze suspectului că este în curs o anchetă penală. E foarte important ca probele uh, adunate prin aceste uh, investigații să poată fi declarate admisibile de instanță, iar uh, orice anchetă trebuie să dea întâietate parchetul european și să garanteze că se respectă toate precauțiile procedurale. Nu vrem să punem în uh, pericol probele care pot fi strânse. Parchetul european poate să ceară de la OLAF uh, completarea a anchetei, mai ales pentru înghețarea activelor și prevederile de la articol E indică faptul că parchetul poate să ceară de la OLAF uh, să facă anumite demersuri fără a se pune în pericol ancheta. Cam astea sunt principalele aspecte din raportul meu, din avizul meu. Acele state membre care au hotărât să nu uh, adopte, să nu participe la parchetul european. Nu știm ce se va întâmpla cu ele. Probabil că Olaf va continua să funcționeze acolo, așa cum a făcut-o până acum. Și în momentul în care va fi nevoie de o anchetă penală sau când sunt uh, indicii care arată că există activitate penală, ar trebui să trimitem uh, acele informații autorităților naționale. Un sistem care s-a arătat că e ineficient, pentru că foarte puține cazuri uh, au uh, dus la urmărire penală în țara respectivă atunci când Olaf a deschis o investigație. Dar cu țările care nu doresc să participe la parchetul european, nu avem nicio altă modalitate. Mă opresc aici, anunț pe toată lumea că termenul pentru depunerea amendamentelor e 26 noiembrie. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Macovei. Deci, raport, pe, uh, proiect uh, de aviz, 26 noiembrie este termenul de amendare. Mă uit acum dacă vrea cineva să ia cuvântul, să pună întrebări. Nu? Dacă nu, atunci mulțumim, doamna Macovei, pentru această prezentare. Cum spuneam, termenul este 26. So now we move to point 21 um, which is... Um... Mergem la punctul 21. Domnul Radev este raportor. Așadar, vom examina amendamentele cu privire la proiectul de raport referitor la norme ce facilitează utilizarea de informații financiare și alte informații pentru prevenirea, depistarea, anchetarea și urmărirea anumitor infracțiuni penale. 182 de amendamente, raportor domnul Radev, care nu este în sală, în numele său va vorbi un alt coleg. Благодаря, господин председател. Изказвам се от името Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vorbesc în numele uh, domnului Radev. Domnul Radev uh, tocmai votează la Comisia Jurii și își cere scuze pentru absența sa. Raportorul salută cele 150 de amendamente înaintate de raportorii din umbră. Mâine va avea loc o reuniune a raportorilor din umbră și majoritatea amendamentelor um, merg pe linia generală a raportului. Pentru domnul Radev este foarte important să creeze un sistem uh, eficient de schimb de informații. Votul este planificat pentru 3 decembrie, iar domnul Radev este convins că raportul va fi adoptat cu o majoritate largă. Iar la plenara din decembrie vom putea să dezbatem acest raport. Mulțumesc foarte mult, domnule Ademov, pentru că ați luat cuvântul în numele domnului Radev. Domnul Cenici, cred că dorea să facă... Doamna Cenici dorea să facă un comentariu. Este pe drum. E puțin uh, ciudată situația aceasta, pentru că am putea trece rapid la următorul punct. pornesc la premisa că nu dorește să mai intervine nimeni uh, pe marginea acestui punct. Așadar, uh, nu știu exact cum să procedăm mai departe. Asistentul doamnei Cenicii, ce părere aveți? nu știți cam când ar putea să ajungă. În acest caz, poate că ar trebui să mergem mai departe, totuși. Sau mai dorește cineva să intervină? Comisia, eventual. Dăm comisiei cuvântul pentru a spune rapid câteva cuvinte. Mulțumim, uh, domnule președinte. Doresc să spun câteva cuvinte. Înțeleg că majoritatea raportorilor din umbră nu sunt prezenți, însă este o ocazie bună de a spune câteva cuvinte pe marginea unui subiect care ni se foarte important. Vă mulțumesc de asemenea că ați tratat acest caz împreună cu agenția, așa cum merită. Sperăm să începem trialogul în decembrie, dacă lucrurile funcționează cum trebuie și este foarte important ca până în aprilie să fie adoptat. Mai există un uh, punct important care ne îngrijorează, care se referă la articolul 7 al propunerii. Articolul 7 se referă la situațiile în care executarea legislativă uh, are nevoie de <clears throat> ajutorul autorităților de punere în aplicare. Este vorba despre directiva uh, privind spălarea banilor și dacă ar fi să trebuiască să uh, solicit informații din partea autorităților competente, ei bine, în propunerea noastră trebuie să sporim cooperarea solicitând uh, acestor autorități să uh, îndeplinească, să răspundă la astfel de solicitări. Observăm că Parlamentul a înaintat, respectiv grupurile politice au înaintat amendamente de a respinge acest lucru și de a se Uh, reîntoarce la formularea este îndreptățit să răspundă. Vreau să vă atrag atenția că nu va exista nicio sporire a regulilor în acest sens, ceea ce pe noi ne îngrijorează destul de mult. Ne îngrijorează și pentru că unul dintre motivele principale pentru că am înaintat această propunere este că au existat solicitări repetate din partea Parlamentului European uh, în ceea ce privește Comisia uh, privind documentele Panama s-a solicitat atunci uh, consolidarea acestor reguli, iar formularea care apare acum în amendamente nu sporește uh, aceste reguli, ci le păstrează la nivelul actual. Noi credem că regulile trebuie consolidate și că cooperarea de asemenea trebuie îmbunătățită, de aceea vă rugăm să vă reconsiderați poziția pe care o aveți în amendamentele dumneavoastră în privința acestui punct. Uh, președintele, mulțumesc. Vom prelua acest punct important cu privire la articolul 7 uh, și celelalte uh, lucruri pe care le-ați menționat și le vom transmite domnului Radev. Domnul <clears throat> Ligeri din, domnul Ligeri din partea Frontex întârzie puțin, așadar mai avem puțin timp la dispoziție. Doamna Ana Gomez a solicitat cuvântul. Vă rog, dacă doriți să interveniți pe scurt. Da, pentru a sublinia ceea ce ați spus și dumneavoastră, uh, Mulțumim Comisiei pentru inițiativă, mulțumim pentru că ne-a avertizat cu privire la acest amendament regretabil. Șapte membri uh, au sugerat că o anumită organizație cu anumite obiective s-ar găsi uh, în spate, dar uh, ar putea să apară frustrări pentru că există o recomandare a Parlamentului European care să ne permită să ne luptăm cu împotriva uh, finanțării terorismului și a spălării de bani și uh, noi dorim să creăm această unitate de analiză a informațiilor financiare. Așadar, mulțumim Comisiei pentru acest semnal de alarmă. Comisia merită să fie sprijinită de uh, statele membre uh, și de membri, iar în ceea ce privește grupul nostru, noi ne vom revizui cât se poate de repede ceea ce am discutat pe acest subiect și uh, vom uh, păstra principiul de bază al acestui Parlament. Uh, mulțumim Comisiei așadar încă o dată pentru acest semnal de alarmă pe care l-a transmis. Mulțumim, mulțumim domnule Ademov încă o dată pentru că a susținut punctul de vedere al domnului Radev și îl rugăm să transmită domnului Radev ceea ce s-a discutat. Încheiem acest punct. Vom încerca uh, ca până la 3 decembrie să adoptăm proiectul de raport. Trecem la următorul punct, dar vom face acest lucru abia atunci când uh, ni se va alătura domnul Legeri. Așadar, luăm o pauză scurtă de un minut, două, până să ajungem la următorul punct, 22, cu privire la Frontex, și îl așteptăm pe domnul Legeri să apară. Just, just so we just have a small break of one or two minutes, colleagues. Thank you. Uh, um, Dragi colegi, vă mulțumesc pentru răbdarea de care ați dat dovadă. A trebuit să luăm o scurtă pauză. Dar acum uh, domnul Geri este alături de noi și putem să continuăm cu punctul 22. Este vorba despre um, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Paza de Coastă. Uh, Comisia noastră își pregătește în prezent poziția privind propunerea Comisiei cu privire la Poliția de Frontieră și Paza de Coastă Europeană și pentru a ne ajuta în pregătirile noastre, le salutăm pe domnul Legeri, care este director executiv al Frontex și el ne va prezenta un raport al activităților anuale ale Frontex, precum și um, punerea în aplicare a regulamentului 656 per 2018. Atunci când este vorba despre Poliția de Frontieră și Paza de Coastă Europeană, este întotdeauna foarte interesant să auzim ce are de spus uh, cel care vorbește și apoi vă voi încuraja să adresați întrebări pentru a primi răspunsuri. Domnule alegerii, vă rog să vă adresați comisiei noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, stimați deputați. Obiectivul intervenției mele este de a vă prezenta activitățile actuale ale Agenției uh, pentru Poliție de Frontieră și Pază de Coastă, Frontex. Raportul pe anul 2017 a fost publicat, dar aș dori să vă prezint situația actuală cu privire la activitățile de anul acesta. În general, Cred că este important să reținem că acum, odată cu prelungirea mandatului, deci mă refer la 2017 încolo, nu mă refer la propunerile viitoare, ci la mandatul actual, e bine, observăm că avem un potențial mai mare în ceea ce privește mandatul nostru, dar și resursele. Un punct care este important de reținut este faptul că în trecut agenția era percepută în principal ca un actor care are de-a face numai cu uh, subiecte care vizează migrația. Gestiunea frontierelor nu se referă numai la migrație, sunt tot felul de aspecte care au legătură cu lupta împotriva crimei organizate sau prevenirea terorismului. Și adesea există o deconectare totală de aspectele de migrație și acest lucru este important de reținut, pentru că domeniul de aplicare și activitățile agenției se desfășoară în mult mai multe direcții și ar trebui ca acest domeniu de aplicare să fie înțeles um, la fel de cuprinzător ca uh, managementul uh, integrat al frontierelor. În ultimele 10 luni uh, ale acestui an, numărul de treceri nereglementate a scăzut cu 30%, deci minus 30% treceri neregulamentare peste graniță. Dacă este să comparăm acest lucru cu situația cu care ne confruntam cu un an înainte, în total um, am înregistrat anul acesta aproximativ 120.000 de treceri ale frontierei în situație neregulamentară. Acest lucru se datorează unei presiuni scăzute uh, a migrației în sudul Mediteranean, Mediteranei, iar creșterile s-au înregistrat în vestul Mediteranei, precum și la frontiera cu uh, Turcia sau Grecia, dar uh, numerele absolute rămân în continuare destul de scăzute. Ceea ce înseamnă că, în acest moment, din punct de vedere operativ, nu putem să spunem că vorbim de o criză a migrației la frontierele externe. Monitorizăm situația, sprijinim statele membre, dar uh, în prezent, momentul poate fi utilizat pentru a gândi în termeni strategici cum putem să dezvoltăm strategiile viitoare. Am menționat faptul că managementul frontierei nu se referă numai la aspecte care vizează migrația. Recent a existat o declarație comună, dar și uh, o abordare comună a uh, Consiliului uh, de gestiune a frontierelor, de consolidare a cooperării. Este foarte important să se înțeleagă că baza poliția de frontieră, paza de coastă, precum și agenția, atunci când uh, organizează operațiuni uh, în comun la frontierele externe, ei bine, noi trebuie să acționăm și suntem ochii și urechile autorităților de punere în aplicare a legii, astfel încât uh, competiți, autoritățile competente din statele membre să beneficieze de sprijinul nostru. Nu suntem uh, responsabili pentru anchete și investigații, dar ceea ce putem să facem noi și ceea ce poate face Poliția de Frontieră în statele membre este să ducă la uh, defragmentarea organizațiilor uh, criminale, mai ales cu ajutorul datelor personale care pot ajuta la desfășurarea investigațiilor. De asemenea, aș dori să subliniez că acum activitatea noastră se desfășoară și la nivel operativ. Avem resurse suplimentare. Acestea au fost sporite. Situația centrului Frontex. E bine, noi lucrăm acum non-stop, 24 din 24, ceea ce înseamnă că putem opera și putem să acționăm zi și noapte și putem oferi sprijin în continuu Respectiv, putem oferi uh, o imagine clară statelor membre atunci când ni se solicită. <clears throat> Sigur că avem și operațiunile tradiționale comune și în prezent observăm că dimensiunea medie a operațiunilor desfășurate este de cam 1500 de ofițeri pe teren. Când mă refer la ofițeri, mă refer la uh, ofițerii de poliție de frontieră, dar și bază de coastă și cei care lucrează pe amarcațiuni. 1500 pare a fi cifra medie atunci când nu este vorba despre activarea uh, mecanismului de um, intervenție rapidă. Avem uh, operațiunea Poseidon din Grecia, Temis în Italia. Aceasta a fost modificată în februarie 2018 a fost uh, sporită componenta de securitate și de executare legislativă. S-a observat această necesitate la frontiera între Albania și Italia, pentru că exista uh, câteodată trafic de arme. Avem uh, o operațiune permanentă care se referă la problemele migratorii în sudul Spaniei. Fluxul din Maroc în Spania a crescut de 4-5 ori în uh, ultimii 3 ani. De asemenea, am doresc să subliniez că în ceea ce privește căutarea și salvarea, și aceasta face parte din componenta maritimă a operațiunilor noastre, am uh, realizat anul acesta, în 2018, 3000 de operațiuni de salvare. De fapt, am salvat 3000 de persoane la frontierele noastre externe. Am uh, desfășurat și alte operațiuni, amprentare, uh, screening a uh, celor care veniseră și, de asemenea, am contribuit la arestarea traficanților, a celor care ajută la intrarea migranților ilegali în țară și am contribuit la îndepărtarea oricăror activități ilegale. Anul trecut am contribuit uh, de asemenea la arestarea a 744 de uh, facilitatori suspectați și uh, a peste 2000 de traficanți. Anul trecut vorbim de 160 de mii de tone pe care le-am confiscat, nu numai la frontierele maritime, ci și la cele de pe sol. Deci puteți să vedeți că domeniul de aplicare uh, al operațiunilor noastre este foarte cuprinzător. Și aș vrea să vă ofer câteva detalii și cu privire la activitățile noastre maritime, respectiv cooperarea în această zonă. Poate vă amintiți că <clears throat> noul mandat prevedea cooperare trilaterală între Frontex ca organism european, EMSA Agenția pentru Siguranță Maritimă Europeană și EFCA, uh, Agenția de Control în domeniul pescuitului. Există prevederi în mandatele noastre și pe acestea le implementăm în prezent, iar ele au generat rezultate pozitive în ceea ce privește activitățile operative. În ceea ce privește căutarea și salvarea, respectiv lupta împotriva pescuitului ilegal, dar și împotriva, respectiv contribuția împotriva poluării și a infracțiunilor de mediu. Aici ideea principală este că oricând există o embarcațiune care patrulează pentru Frontex sau EFCA, echipajul, respectiv câteodată avem un ofițer de legătură, avem uh, inspectori din domeniul pescuitului pe anumite embarcațiuni, Acestea sunt activități de patrulare uh, care îndeplinesc mai multe scopuri, iar ofițerul uh, de la bord poate să raporteze agenției competente cu privire la cazuri de supraveghere a frontierei sau cu privire la activități de pescuit ilegal sau uh, de poluare. Din punctul meu de vedere, și acesta este feedback-ul nostru operațional, acest model, cooperarea trilaterală între cele trei agenții maritime europene, devine un model de succes, de cele mai bune practici și ar putea să inspire și alte agenții din alte domenii de activitate, acolo unde sunt implementate politici europene. De asemenea, statele membre, serviciile de uh, protecție la frontieră uh, sunt integrate, pot participa la aceste activități și doresc să atrag atenția asupra unui rezultat pozitiv al președinției germane, cooperarea între uh, Poliția de Frontieră, care s-a materializat uh, în câteva priorități între acest forum și programul uh, celor trei agenții maritime europene. Astfel ajung la implementarea regulamentului 656 din 2014, este un raport detaliat trimis către Parlament, care a fost adoptat în iulie anul acesta. Este regulamentul care stabilește reguli pentru supravegherea frontierelor maritime externe din cadrul operațiunilor Frontex. Operațiunile comune care sunt uh, supuse acestei evaluări în raport sunt Triton, deci asta se întâmpla înainte de demis în Italia, Poseidon în Grecia, Indole în Spania, care nu era o activitate permanentă în 2017 și uh, operațiunea RH din Spania uh, între insulele Canare și uh, paza de coastă din uh, Africa. Frontex întotdeauna a monitorizat protecția drepturilor fundamentale și s-a asigurat că sunt îndeplinite și respectate drepturile fundamentale, ceea ce s-a confirmat și din partea ofițerului pentru drepturile fundamentale, a cărui uh, evaluare este atașată raportului. În ceea ce privește relația cu țările terțe, au existat, uh, cel puțin în faza de pregătire a planului operațional, în uh, ceea ce privește operațiunea Poseidon sau Hera din 2017, <clears throat> anumite aspecte care au fost sesizate. Frontex a solicitat statului gazdă să ofere o evaluare generală a situației din țara terță care era implicată, asta în baza regulamentului despre care vorbim. Acesta a fost un subiect de discuție între agenție și anumite state membre ale Uniunii Europene, membre gazdă, indicațiile din țări terțe, evaluările nu au avut loc în cadrul uh, acestor operațiuni comune în colaborare cu Frontex și de asemenea au existat situații care din punctul meu de vedere sunt importante. În paralel cu aceste operațiuni comune, agenția a dezvoltat un nou serviciu pe care noi îl numim un serviciu de supraveghere aerian uh, care urmărește mai multe scopuri, multipurpose. În felul acesta putem desfășura activități de supraveghere a frontierelor și în astfel de situații nu împărtășim niciodată informații cu țările terțe, ci împărtășim informațiile, le distribuim uh, țării gazde sau țării învecinată care este stat membru al Uniunii Europene. În felul acesta respectăm uh, spiritul uh, regulamentului 656 din 2014. Aceasta este însă o întrebare pentru viitor care rămâne deschisă și trebuie să ținem cont și de faptul că în propunerea sa Comisia a sugerat să extindem domeniul de aplicare al uh, prevederilor uh, regulamentului <clears throat> și probabil că legiuitorul un european ar trebui la un moment dat să se gândească la un mecanism care să oferă undă verde sau să interzică transmiterea în uh, timp real a informațiilor către țări terțe învecinate. Ar putea fi vorba de situațiile de căutare și salvare sau alte uh, cazuri de punere în aplicare a legislației. Însă, în acest moment, uh, echipele care desfășoară astfel de operațiuni um, primesc din partea mea indicația de a nu împărtăși informații cu țările terțe. De asemenea, doresc să spun că evaluarea noastră, în calitate de agenție, a fost că părerea statelor membre cu uh, gazdă cu privire la ă, țările învecinate ar putea să fie ceva mai uh, detaliată. În acest moment uh, ne lipsește calitatea evaluării din țările învecinate. În final, nu a fost posibil să uh, ne dăm seama cum stau lucrurile în țările învecinate, respectiv să integrăm în planul nostru operațional situația de acolo. Aș dori să trec acum la un alt subiect. With, um... Și anume cooperarea cu internațională și cea europeană. Așa cum vă spuneam, gestionarea eficientă a frontierelor externe ale Uniunii Europene nu poate să înceapă la frontieră ca atare, ci să înceapă mult mai devreme. Deci discutăm despre cooperare cu statele de tranzit, statele de origine, atunci când avem de-a face cu fluxuri migratorii, dar s-ar putea să există și alte cazuri care nu sunt relevante pentru migrație, ci sunt relevante pentru lupta împotriva infracționalității transfrontaliere. Ne-am intensificat cooperarea uh, lucrurile pe care le puteți regăsi în raport. De exemplu, avem acea comunitate de informații Africa-UE. Aici avem un uh, program de asistență tehnică finanțat de DGDFCO. Pregătim de asemenea și aplicarea a proiectului de asistență tehnică pentru protecție la frontiere în Uniunea Europeană cu DGNIR avem și un buget, astfel încât agenția să poată să își extindă cooperarea cu statele africane sau statele din nordul Africii. Avem și o rețea de ofițeri de legătură. În 2017 am avut câte un am avut un ofițer de legătură în Balcanii Occidentali, la Belgrad și un ofițer de legătură în Yemen. Ne gândim acum în May pentru Niger. Acum ne gândim să extindem această rețea pentru țările din Balcanii de vest și țările africane. Vorbind de ofițerii de legătură care lucrează în afara sediului lor, cartierului general. Noi acum avem ofițeri de legătură trimiți în statele membre și statele asociate Schengen conform regulamentului din 2016. Am recrutat și am format 11 ofițeri de legătură. Câțiva dintre ei au fost deja trimiși să-și înceapă munca, ceilalți o vor face cel mai târziu în aprilie 2019. Returnarea, o altă prioritate care ține de agenție, ținea de în 2017 și, și în 2018. Președintele intervine fără microfon. Voi încerca să fac un rezumat. Oferim servicii de zboruri programate, zboruri comerciale, dar avem și zboruri charter. Anul trecut am avut 341 de zboruri organizate, corespund, corespunzând la o cifră de 14.000 de migranți nereglementați din state UE spre state non-UE. Cam 10% din returnările din Uh, Uniunea Europeană spre state care nu sunt din Uniunea Europeană. Drepturile fundamentale. Ceva legat și de acestea. Acțiunile agenției în domeniul returnării au dus la efecte pozitive pe numărul de zboruri care sunt supravegheate de supraveghetori. Acesta este un efect pozitiv. Știm că în unele state membre nu exista un sistem național de monitorizare cât despre evaluarea de vulnerabilitate, care face parte din noul mandat, un cuvânt și despre aceasta, am completat pentru al doilea, pentru a doua oară în acești ani ciclul acesta al evaluării de vulnerabilitate. Uh, Importantă e și disponibilitatea statelor membre, însă și planificarea. Ce constatăm în acest an? Statele membre au fost mai conștiente de propriile lor capacități, însă continuăm să constatăm că în continuare e nevoie de o sporire a capacităților. Am descoperit că în anumite state membre, state membre din Frontex prima linie, există uh, o situație îngrijorătoare în ceea ce privește unde pot fi primi migrații nereglementați. Știm că sarcina de muncă a crescut, au crescut verificările la punctele de trecere a frontierei de când a fost amendat, modificat codul Schengen, astfel încât să existe aceste controle obligatorii pentru fiecare călător. Președintele, am început atât de târziu, trebuie să terminăm cu acest punct la ora 12, pare să fie imposibil pentru că vom avea și intervenții din sală, așa că vă voi ruga să vă opriți aici și apoi să ascultăm întrebările, după care să ne răspundeți dacă nu vă supărați. Știu că ați fi avut încă foarte multe de spus, poate ne puteți oferi celelalte informații sub o altă formă, sub formă scrisă. Despre Libia, când veți da răspunsuri la întrebări, ați putea să ne spuneți ce se întâmplă în Libia cu oamenii care nu doresc să se întoarcă, 70 de oameni care nu doresc să se întoarcă din cauza situației de acolo și tot ce auzim că se întâmplă în Libia. Ce gândiți dumneavoastră despre această situație și cum fac față cei din Libia situației? Poate și alți colegi vor pune aceeași întrebare. Ce fel de informații aveți? Poate ați putea să ne răspundeți la toate aceste întrebări la sfârșit să faceți un comentariu legat și de Libia. Trecem acum la raportor, domnul Coelio, vă rog, după care va interveni toată lumea. Toată lumea o solicita să intervină. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Legerii, că ați venit la Libe. Supravegherea pe mare este foarte importantă pentru că îi permite Parlamentului să înțeleagă mai bine ce se face astfel încât oamenii să nu se nece pe Marea Mediterană. E un lucru important pentru că ruta spre Italia Italie, spre Italia devine din ce în ce mai periculoasă. Și am văzut că rata de veniri în ultimele luni a fost cea mai înaltă înregistrată vreodată. Ajung astfel la prima întrebare. Operațiunea Triton. Raportul spune că majoritatea salvărilor au fost făcute din utilizând operațiunile Sofia și ONG-urile. De ce s-a întâmplat așa? Ne puteți da cifrele exacte? ce fel de procente, 80%, 70%, câte au fost ONG-uri și câte au fost uh, elemente care țineau de operațiunea Sofia și ne puteți spune care au fost și impactul măsurilor luate de guvernul italian împotriva ONG-urilor. Raportorul, ca raportor pentru acest regulament din Parlament, trebuie să vă spun că mie îmi place textul care este acum în vigoare. Eram pentru acesta și acum patru ani și continui să fim și astăzi. Conform raportului dumneavoastră, oricum, agenția care a, a cunoscut o creștere a fondurilor se simte este discriminată față de autoritățile naționale și față de alte agenții. Sugestia dumneavoastră este să extindem domeniul de aplicare al regulamentului și să nu scădem standardele. Deci se fac anumite speculații în acest raport că acest regulament ar putea și citez să ducă la o descurajare a autorităților pentru debarcările în state terțe și închid citatul. Poate ați putea elabora puțin această idee. Și în final, domnule președinte, în orice caz, eu sunt convins că putem fi de acord că acum ne aflăm într-un context diferit față de cel în care a fost aprobat acest regulament. Însă, un lucru să fie clar, clar, o asemenea, miș- o asemenea schimbare de context nu permite și nici nu justifică o uh, scădere în obligațiile pe care le are o agenție europeană în a efectua operațiuni de căutare și salvare când e nevoie de ele. Mulțumim, Carlos, mulțumesc pentru intervenția scurtă și tuturor pentru răbdare. Domnule Costas, foarte pe scurt, vă rog, în două minute. Sorry. It's just that this is such an important issue. E un subiect foarte important, dar am început târziu. E deranjant pentru toată lumea, însă vă rog, domnul Köster. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule Legeri, vă mulțumesc pentru raportul prezentat. Știm care sunt consecințele catastrofale care există în taberele de refugiați din Libia, avem foarte multe declarații ale martorilor, există tortură, violențe și cazuri de deces. Însă până acum nu a existat niciun fel de returnări făcute prin Frontex spre Libia. Cât despre aceste platforme de trimitere despre care se vorbește. E Frontex pregătită în punerea în aplicare acestor procese să trimită oameni înapoi în Libia și apoi, Frontex e de părere că refugiații care sunt blocați în Libia pot să aibă acces la azil, ar putea să primească azil sau protecție și dacă da, cum? Persoanele care se află pe lista cu sancțiuni ONU și care în continuare acționează ca uh, făcând parte din coasta de pază de nivel euro, de pază de frontieră sau au alte activități, continuă să-și exercite aceste meserii. Apoi, ce fel de cooperare va exista pentru formare și cum planificați să asigurați o mai mare transparență? O altă întrebare legată de state terțe, cum ar fi Tunisia. Aici, Frontex, ce are de gând să facă ca Tunisia să ajungă un place of, stay, of safe, safety la nivel internațional? întoarcerile în Tunisia, ținând cont de pactul existent la, pentru drepturile politice și civile și conform convinției de la Geneva, le pot fi le poate fi acordat azil oamenilor care provin de acolo. Ne vorbeați despre Frontex și Marea Mediterană. va exista această extindere a competențelor pentru Frontex, astfel încât Frontex să-și poată folosi navele nu doar pentru supravegherea frontierelor, ci să poată să, inter- să intervină activ și obiectiv și în operațiuni de căutare și salvare. Mulțumesc! Mulțumesc, stimați colegi, maxim două minute, pentru că dacă nu, nu vom avea timp de răspunsuri. Eli Schlein, vă, vă rog două minute maxim. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule director. Am trei întrebări foarte rapid. Trei întrebări pentru domnul director Legerii. 1. Câte operațiuni de salvare s-au făcut în cadrul Triton, Triton în 2018? Pentru că, conform datelor de la ONU, ruta mediteraneană centrală este cea mai periculoasă. Numărul de morți a crescut în ultimele luni și se estimează că la 18 persoane una își pierde viața. Deci vreau să știu câte operațiuni de salvare ați făcut în cadrul Triton anul acesta. A doua întrebare. Frontex este prezentă la granița dintre Bosnia-Herzegovina și Croația. Pentru că asociațiile care lucrează acolo ne spun că situația este dramatică la fața locului. Mii de migranți locuiesc practic în stradă la Biaci și la Velica sunt uh, oameni care nu au uh, niciun fel de asistență medicală, asistență juridică. Și conform uh, publicației The Guardian, în ultimele luni, uh, autoritățile croate au uh, agresat în mod sistematic uh, cei care încercau să pătrundă în Bosnia pentru a cere azil. Vreau să știu dacă Frontex este prezentă acolo, la acea graniță și uh, ce număr de oameni ați desfășurat în zonă. Mie mi se pare necesar să se monitorizeze ce se întâmplă acolo, dată fiind gravitatea acuzațiilor care au fost lansate din mai multe surse. Și apoi vreau să mai știu dacă a existat o scădere a solicitărilor de ajutor în mare SOS în uh, preajma uh, graniței libiene, pentru că mi se pare foarte dificil să înțelegem ce se întâmplă acolo și cum lucrează pasa de coastă libiană care bineînțeles, nu respectă drepturile fundamentale ale oamenilor. Stimați colegi, vă rog să vă încadrați în două minute, pentru că avem și punctul legat de Agenția pentru Drepturile Fundamentale după Ska Keller. Mulțumesc. Întrebări legate de noul mandat. Cei 10.000 pe care îi propune Comisia, ce veți face cu aceștia? Și câți dintre acești 10.000 vor fi oameni noi, cât sunt cei care există deja și sunt luați în calcul împreună? Returnările, nu suntem de acord cu returnări din state de, uh, din a patra etapă. Uh, Credeți că Frontex poate să facă returnări mai, bine de, mai bune decât statele membre? Pentru că ele deja au probleme foarte mari cu returnările. Și apoi, Mă bucur că ați menționat faptul că gestionarea frontierelor înseamnă mai mult decât migrație. Cred că ar fi păcat dacă toți acești 10.000 și alții de la Frontex ar sta doar la frontieră, deși nu ne este foarte clar ce vor face acești oameni și nu și-ar aduce contribuția la a opri traficul de arme și așa mai departe. Unde credeți că Frontex ar putea să aibă un rol mai activ, să oprească adevăratele infracțiuni care au într-adevăr loc la frontiere? Doamna Kienge. Eh, Claude. Mulțumesc, Claude. Mulțumesc, domnule director. Am o întrebare foarte scurtă cu privire la acei eh, ofițeri de legătură de care ați vorbit dumneavoastră mai devreme. Vreau să știu eh, cum vedeți rolul lor, dată fiind importanța pe care o au și pe care ați și menționat-o în prezentarea dumneavoastră. Ați spus că Frontex consideră că munca lor este foarte importantă pentru că asigură legătura cu uh, țele terțe. Care ar putea fi așadar rolul pe care îl va conferi uh, Frontex ofițerului de legătură european? Amintesc că această funcție va fi ocupată de funcționari dintr-un stat membru sau de către cei uh, de la comisie care lucrează la sondaje, la statistici în statul membru. Puteți să-mi răspundeți la această întrebare. Mulțumesc. Okay, um, next is, uh, Mrs. Vergia, Mulțumim, doamna Vergia. Nu mai mult de două minute, toată lumea, vă rog. Vă promit, domnule președinte, foarte, foarte pe scurt de această dată. Ținând cont de cele spuse, toată lumea vorbește de faptul că scade numărul acum între Libia și Italia, știm, însă nu prea știm de ce. Libia, între ghilimele când spun Libia, aceasta a creat o zonă, o zonă care trece de competențele pe care le are, competențele teritoriale și există și un centru pentru, cer, pentru SOS-urile de pe mare și există aceste centre pe partea Libiei. Această zonă creată nu uh, Uh, are de-a face, nu are nimic de-a face cu securitatea din acest stat. Însă aș dori să știu cum intervine Frontexul în această situație. S-a făcut o statistică în septembrie, 10 din 10 persoane care traversează Mediterana, una ajunge în Europa, 7 sunt trimise în Libia cu consecințele pe care le, le știm și doi se înneacă pe Marea Mediterană. Așa că cum reacționați dumneavoastră, nu dumneavoastră personal, bineînțeles, însă cum reacționează autoritățile care, uh, efectuează, care efectuează activități în acea zonă, cum se raportează ele la această situație. Mulțumim, Juan Fernando, tot pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Legeri, două întrebări. În primul rând, eu am fost uh, la punctele de intrare, atât în sudul Italiei cât și în sudul Greciei și am văzut Frontex-ul acolo. Îmi vizitam propriul stat și am văzut intrările, sudul Spaniei, fie în Gibraltar, fie în alte centre, am văzut acolo puțin din Frontex sau chiar deloc. Vreo explicație de ce nu se află acolo Frontexul? Cooperare voluntară trebuie să fie solicitată de statele membre și atât. Și în al doilea rând, dificultățile tehnice, problemele tehnice care cumva împiedică eficiența pe care pot să o aibă echipamentele suplimentare Frontex în operațiunile pe care le face paza de coasta statelor membre. Două întrebări foarte bine, Ana, tot așa foarte repede. Un minut spune vorbitorul, am avut două. Ana, aș dori să întreb despre Libia. V-ați primit deja o serie de întrebări în acest sens. Cunoașteți sistemul pe care l-am descoperit și anume vânzarea de vize naționale libienilor și nigerienilor în Malta, oameni care apoi iau feribotul și ajung în Italia. E un sistem pe care l-am denunțat comisiei, vi l-am com- comunicat și dumneavoastră, faceți ceva în legătură cu acesta și sprijin întrebarea lui Juan Fernando López Aguilar legată de rolul, dacă există vreun rol pe care îl joacă Frontex în Malili, în Melilia, în teritoriile spaniole din nordul Africii. Acolo este clar că există rețele de trafic de ființe umane care gestionează tot și și operațiuni de spălare a banilor, operațiuni despre care am aflat în Melilia. Ne-au spus despre ele autoritățile spaniole. Bine, mulțumim, spune domnul președinte. Pentru următorul punct, cu FRA Cealaltă, avem o altă agenție invitată, vom termina reuniunea noastră în limba engleză, doar ca să fiți conștienți, pentru că știm că vă luăm și din timpul dumneavoastră. Vom trece de ora 12.30 și le spun asta și interpreților. Vă rog să răspundeți. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, eurodeputaților care au adresat întrebări. Cu privire la situația din Libia, în general, vă pot spune că Frontex nu are mandat pe politică externă sau pe diplomație. Noi suntem o agenție operațională a Uniunii Europene și trebuie să ne încadrăm în politica externă a Uniunii. Nu avem pe nimeni pe teren la fața locului în Libia. Nu avem ofițeri de legătură, nu avem prezență în Libia, așa că pentru mine este foarte greu să vă dau informații. Nu vă pot spune uh, ce se întâmplă acolo. Ceea ce știm este doar din uh, surse deschise. Aș spune că nu este cea mai primitoare țară din lume, cu siguranță. Și în ce privește zona de căutare și salvare instituită de Libia, știm că există, dar uh, nu facem schimb de informații cu autoritățile libiene. Este un lucru pe care l-am semnalat în raportul meu. Am scris că sunt uh, situații noi care în 2014 nu fusese reprevăzute, iar aceasta e o astfel de situație. Avem posibilitatea de a face supraveghere aeriană în cazul în care detectă, detectăm uh, un vas sau o embarcațiune ce prezintă interes și care ar avea nevoie de salvare, contribuim la operațiunea de salvare sau declanșăm intervenția de salvare cu mijloace europene, deci mijloace desfășurate de un stat membru UE sau de Frontex însăși. Am avut un astfel de caz cu Tunisia, eram în apropiere de granița tunisiană și uh, centrul de salvare și de căutare maritim a ținut contactul cu tunisienii pentru a rezolva situația. Dar nu avem un cadru pentru a face schimb de informații cu țările învecinate sau cu interlocutorii din țările vecine. Deci nu avem informații de la ei. Am vrut să spun foarte clar și faptul că nu s-au făcut debarcări în Libia, făcute de Frontex. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Și când aud că sunt întrebat dacă avem de gând să avem asemenea operațiuni din nou, nu, așa ceva nu a existat niciodată și trebuie să subliniez acest fapt aici. Criteria for um, the, the search and rescue. Criteriile pentru derularea operațiunilor de salvare și căutare, cum sunt ele organizate acum în Mediteranean, în Marea Mediterană, țin de uh, cum se organizează autoritățile italiene și malteze. Deci nu în contextul Temis ce se întâmplă în cadrul Temis este gestionat de autoritățile italiene și nu e nimic de remarcat acolo. Ați pus o întrebare, câte operațiuni de salvare și căutare a făcut Frontex în 2018? Mă citesc din memorie, cred că în jur de 25% din operațiunile de salvare uh, și căutare au fost uh, întreprinse de către Frontex. În 2017, 25% din aceste operațiuni au fost desfășurate de Frontex și, dacă mi-amintesc, ONG-urile au făcut tot vreo 25% din uh, totalul operațiunilor. Asta pentru că am avut Uniunea pentru Mediteraneană, Sofia, au fost zone în care erau active ONG-urile și acestea erau foarte apropiate de Libia. Zona noastră operațională era mai spre nord. Impactul măsurilor adoptate de către Italia cu privire la ONG-uri. Din câte știu eu, codul de conduită al ONG-urilor a fost adoptat de către Italia în vara lui 2017. Și din câte știu, repet, nu s-a impus nicio obligație de conduită suplimentară în ce privește ONG-urile, colaborarea cu ele. În 2017, din perspectiva Frontex, ar fi fost nevoie de o mai bună organizare și cooperare pentru a evita riscul ca probe de natură penală care ne-ar fi ajutat în combaterea uh, infracțiunilor, probele acestea să nu ajungă să fie distruse. În plus, ă, colectarea de astfel de probe este un lucru care trebuie făcut de profesioniști. ONG-urile nu au această competență. Din ă, punct de vedere legislativ, ă, unii par să se sizeze că Frontex este cumva discriminată. Contextul e diferit acum față de anul 2014. Gândiți-vă la cooperarea trilaterală pe care o avem cu EMSA și cu EFCA. Vă dau un exemplu concret. Dacă vasul trimis de către Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului uh, primește un apel uh, și trebuie să facă uh, o operațiune de salvare, poate face debarcarea într-o țară terță cu respectarea principiului de nereturnare. Dar aici intervine paradoxul. Unele state membre din primă linie pot fi tentate să nu facă apel la Frontex și să prefere să coopereze cu alți actori pentru a face debarcarea migranților salvați, să-i debarce în țări terțe. Asta am vrut să spun când am folosit cuvântul discriminare. Sunt și alte domenii care n-au legătură cu activitățile maritime, de pildă modul în care sunt colectate datele personale, accesul la date personale a fost un mod de a discrimina, de a obstacola Frontex, dar înțeleg că acum se dorește rezolvarea acestui impediment. În ce privește numărul de persoane salvate anul trecut, din 2014 încoace, noi am uh, salvat 34.000 de persoane și în acest an 30.000 de persoane. Căutarea și salvarea reprezintă o parte esențială a mandatului nostru încă din 2016. Asta înseamnă că atunci când noi suntem prezenți undeva la o graniță externă maritimă, suntem pregătiți. Personalul nostru este mereu gata să intervină într-o operațiune de salvare, căutare, oricând, în orice moment. Granița terestră dintre Bosnia, Herțegovina și Croația. Am uh, desfășurat acolo o echipă de supraveghere aeriană. Avem așadar un avion la granița respectivă. Supraveghem uh, spațiul și am uh, detectat uh, niște mișcări uh, criminale, dar nu suntem prezenți pe teren pentru că nu ni s-a cerut prezența, deși noi am oferit, am propus să mergem acolo. Pe partea croată. Cu privire la rolul ofițerilor de legătură și problema vizelor. Ofițerii de legătură din țări terțe pot să faciliteze relația cu țara terță în cauză. De pildă, în Turcia, ofițerul nostru de legătură contribuie la punerea în aplicare a declarației UE-Turcia. Avem cooperare structurală, strategică cu Turcia, iar ofițerul de legătură poate ajuta la desfășurarea acestei cooperări. În Niger, situația e diferită. Avem o cooperare mai amplă, nu se limitează doar la problema migrației și încercăm să oferim asistență tehnică. Avem și misiunea uh, de uh, apărare și securitate UCAP. Depinde de uh, stadiul uh, și contextul din țara respectivă, rolul nostru poate să se adapteze în funcție de context. 10.000 de oameni a fost o altă întrebare. De unde îi luăm? Misiunea noastră de bază este o misiune strategică, putem să luăm personal de la statele membre pentru a completa uh, lipsa de personal. La, în statele membre s-a constatat că există un deficit de 5.000 de grăniceri, de uh, ofițeri de frontieră. Deci există această lacună. Dacă avem un corp flexibil care ar putea fi desfășurat uh, în funcție de nevoi, în funcție de caracterul sezonier și nu doar uh, pentru a întâmpina un flux de migranți, ci și la aeroporturi pentru a facilita fluxul de pasageri, uh, este inacceptabil ca oamenii care au documente în regulă să trebuiască să aștepte o oră la punctul de trecere a frontierei pentru că nu există suficient personal. Deci este un lucru care trebuie rezolvat. Referitor la cei 10.000, o parte dintre ei ar putea să acopere deficitul existent și dacă avem uh, competențele necesare, vom putea să ajutăm autoritățile naționale să colecteze date, să facă schimb de informații cu autoritățile de aplicare a legii. Și când spun uh, schimb de informații, schimb de date, sigur că se va aplica filtrul Autorității Europene de Protecție a Datelor. Vom acționa în transparență și cu respectarea cadrului juridic. Ultima întrebare, vizele pe care le vinde Malta. Frontex nu are competențe în ce privește politica de vize. Din nou, uh, citim și noi ce se publică, uh, primim uh, rapoartele prezentate în Parlament, primim uneori copii ale unor scrisori trimise de alte instituții europene, dar nu vă pot spune mai multe pentru că Frontex nu se ocupă de această situație. Mulțumesc! Iată. Mulțumesc, dragi colegi. Știu că este o chestiune care merită o discuție mult mai aprofundată și răspunsurile ar fi meritat mai mult timp. Din păcate, nu avem destul timp pentru că trebuie să intrăm imediat în următorul punct. Îl avem aici pe reprezentantul Agenției pentru Drepturi Fundamentale. Dar o să mai avem ocazia să ne întâlnim cu Frontex, cu, domnil, cu domnul Legerii. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru disciplină, mulțumesc uh, raportorului și membrilor care au luat cuvântul. Am reușit să recuperăm puțin. Okay, colleagues, uh, starting a, a bit late with apologies to all. Uh, dragi colegi, îmi cer scuze pentru întârziere. Mergem mai departe. Schimbul de vederi. 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului Poate ați observat că sunt o felul de activități organizate astăzi. Am plăcerea să-i urez bun venit domnului Michael O'Flaherty, care, după cum știți, este directorul Agenției pentru Drepturi Fundamentale. Schimbul de vedere va fi uh, puțin uh, scurtat și o să le spun de pe acum interpreților că dacă trebuie să stăm mai mult, o să ne înțelegem cu toții în engleză. Libe Ține așadar această dezbatere pentru a celebra 70 de ani de la adoptarea declarației. Chiar în această dimineață am uh, discutat despre lista de acțiuni ale Comisiei pentru promovarea egalității și drepturilor persoanelor LGBTI. Asta îi spun lui Michael ca să știe. Și uh, iată, încercăm să contribuim și noi la Săptămâna Drepturilor Omului care se ține la Parlamentul European. Avem uh, o listă de chestiuni destul de lungă pe care trebuie să o discutăm și tocmai de asta l-am uh, rugat pe Michael să vină să ne vorbească ca să contribuim uh, astfel și să pregătim dezbaterea pe care o vom ține după masă în comisia noastră. Michael, îmi cer scuze pentru că am început târziu. Te rog, îți dăm cuvântul dacă poți să ne spui cum aniversăm 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului. Mulțumesc! Este într-adevăr cea, de-a 70-a aniversare de la adoptarea declarației privind drepturile omului. De fiecare dată când am avut ocazia să particip la o astfel de sărbătoare, ea a avut loc într-un moment uh, de pericol și amenințare a drepturilor fundamentale. În prima oară când am sărbătorit acest moment a fost în 88. La universitate am fost, eram interesat de drepturile fundamentale, era vorba despre cea de-a 30-a, 40-a aniversare și drepturile fundamentale um, erau considerate irelevante <clears throat> pentru în uh, ceea ce noi uh, numeam pe atunci Europa de Vest. Apoi, în Europa de Est, uh, drepturile fundamentale au trecut printr-o revoluție. În uh, Așadar, um, a urmat un alt moment de risc și o mare ocazie. Apoi, peste 10 ani, uh, conduceam uh, programul uh, pentru drepturile fundamentale în Sierra Leone. Și, um, și acolo au avut loc tot felul de evenimente neplăcute. Situația a fost șocantă, dar a, momentul a coincis cu înființarea Tribunalului Internațional Penal. În 2008, acesta a fost un moment uh, de risc uh, la nivel mondial, pentru că a uh, urmat criza economică și financiară. Și drepturile fundamentale au fost de asemenea influențate. De asemenea, la Bruxelles a fost înființată Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale și, de asemenea, uh, Carta Europeană pentru Drepturile Fundamentale. Deci, au fost uh, momente negre pentru Uniunea Europeană, dar s-au evit ocazii de uh, promovare a drepturilor fundamentale. Anul acesta, iarăși, este un moment de pericol. Nu are rost să vă spun care sunt pericolele care există în prezent. Anul acesta la Viena a avut loc forumul pentru drepturile fundamentale. Participanți din toate statele europene au participat, inclusiv unii dintre dumneavoastră. Mulțumesc, Libe, că a trimis o delegație la forumul pentru drepturile fundamentale de la Viena. O, vor, o văd pe doamna Keige, îi mulțumesc pentru participare, mulțumesc că președintelui pentru faptul că a fost prezent la forum. Ideea forumului a fost ca în această perioadă întunecată și în această perioadă îngrijorătoare pentru drepturile fundamentale să existe este o discuție care să transmită un mesaj de optimism. Și în acest spirit aș dori să mă refer acum la trei uh, domenii importante care uh, exprimă și îngrijorări uh, exprimate de această comisie și de Agenția pentru Drepturile Fundamentale. În primul rând, migrația. Sigur că agenția noastră a v-a oferit avize de-a lungul timpului cu privire la multe subiecte care se leagă de migrație și am, v-am oferit de asemenea uh, rezultate ale cercetărilor noastre, rapoarte publice și uh, know-how-ul nostru din experiența uh, trăită pe teren. Pornind de la această bază, aș dori să sugerez patru zone de îngrijorare în contextul migrației din prezent. Suntem îngrijorați de condițiile care există pe insulele din Grecia. Uh, nu ne îndreptăm spre iarnă, este deja iarnă și suntem îngrijorați uh, de condițiile în care trăiesc uh, migranții în taberele de acolo. Mulți trăiesc în corturi sau chiar în condiții și mai deplorabile. În acest context apreciem programele de relocare pe bază de voluntariat, cum ar fi cel între Grecia și Portugalia. În al doilea rând, al doilea motiv de îngrijorare se referă la protecția copiilor. În uh, special, folosirea detenției ca o metodă de control a copiilor, care nu poate să fie o metodă acceptabilă și nu va fi niciodată și nici măcar nu este eficientă. Am publicat uh, studii uh, cu privire la alternative la detenția copiilor. Aceasta se bazează pe dovezi. Dacă ții uh, aproape de tine un copil și îl uh, tratezi cu respect și îl cazezi în facilități deschise, uh, vei avea mult mai mult de câștigat. În al treilea rând, numărul de migranți care mor pe mare în Mediterană. Cifrele din 2015 au fost 4 la 1000 și eram șocați și îngroziți și uh, astfel de știri uh, făceau titlul știrilor. Astăzi, în 2018, cifra a sărit de la 4 din 1000 la 24 la 1000 de migranți 24 din 1000, deci 2,4% în anul 2018. Ce putem să facem cu privire la aceste lucruri? Ei bine, nu este vorba numai despre căutarea și salvarea acestor migranți, ci este vorba despre oferirea unor căi legale pentru a pătrunde în Europa, de evitarea uh, incriminării uh, activității umanitare din uh, Marea Mediterană sau din alte zone. În al patrulea rând, a patra îngrijorare, creșterea discursului uh, de ură împotriva migranților. Observăm acest lucru um, în rapoartele noastre publice a fost reflectat acest aspect și uh, pe lângă acțiunile care sunt necesare din partea tuturor, uh, de la nivel de stat, la nivel european, apelez la vocea libe, care ar trebui să abordeze acest subiect cu fiecare ocazie care îi se arată. De asemenea, aș vrea să mă refer la combaterea discriminării. Avem o problemă serioasă în Uniunea Europeană cu privire la izolarea și marginalizarea celor care nu sunt ca noi, care diferă de majoritate. Problema noastră este una importantă. Noi, prin studiile noastre, am uh, subliniat acest lucru mereu. Există două sondaje pe care le-am uh, desfășurat recent, vi le-am prezentat pe amândouă unul referitor la migranții musulmani și celălalt referitor la situația cetățenilor Roma din Uniunea Europeană, care arată uh, cât de tare sunt marginalizați uh, aceștia. În uh, studiile pe care le vom uh, realiza în continuare, vom proba uh, această um, problemă cu care ne confruntăm în continuare. Pentru că și să fim cetățean de culoare în Uniunea Europeană pune probleme asemănătoare. În decembrie vom lansa cel de-al doilea vom lansa rezultatele celui de-al doilea sondaj ca mărire, uh, ca mărime. Este vorba despre uh, antisemitism și ce înseamnă să fii evreu în prezent în Uniunea Europeană. Dar permiteți-mi să mă refer la două comunități și să intru în detaliu. Prima este cea a uh, persoanelor LGBTI. Dovezile noastre ne arată că e, aceste persoane sunt discriminate în continuare în ceea ce privește angajarea, educația, sănătatea, locuințele și alte servicii. Vin de la sărbătorirea Zilei Internaționale a Copilului, sărbătorită în această clădire. O tânără de 16 ani, lesbiană, uh, a povestit cât de puternic este marginalizată la școală și în viața ei de zi cu zi. Și asta este doar o poveste dintre multele care se întâmplă. Atenția pe care o acordați acestui subiect, inclusiv discuția de astăzi, um, arată că este un subiect important pentru dumneavoastră și lista de acțiuni de asemenea este foarte importantă felicit această comisie și vreau să vă informez că în 2018 agenția noastră uh, va repeta sondajul privind persoanele LGBTI și experiențele trăite de acestea, dar uh, de data aceasta vom adăuga și IUL, persoanele intersexuale care vor fi incluse în examinarea noastră. În fine, în ceea ce privește uh, discriminarea împotriva anumitor grupuri, uh, vreau să mă refer aici la persoanele cu dizabilități. Poate că avem rezultate bune în această privință, dar în ceea ce privește realitatea din societățile noastre, mai avem un drum lung de parcurs. Vorbim despre 1.200.000 de europeni care trăiesc în continuare în instituții din motive de uh, dizabilități. Acesta este mm, un punct de concentrare uh, un punct asupra căruia agenția noastră se concentrează în acest moment și uh, ne vom concentra pentru a găsi căi de deinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități și de a le integra în mod decent, astfel încât să poată trăi, trăi cu noi uh, în viața de zi cu zi. O ultimă observație cu privire la persoanele cu dizabilități în uh, contextul particular al alegerilor parlamentare europene trebuie să ne concentrăm și să ne îndreptăm atenția în continuare asupra participării politice a persoanelor cu dizabilități. Și ultima observație cu privire la discriminare cu caracter general, vă rog să-mi permiteți să subliniez încă o dată angajamentul politic ferm al agenției noastre în sprijinirea tuturor inițiativelor uh, uh factorilor de decizie europeni, inclusiv a dumneavoastră, pentru a obține rezultate care se referă la tratamentul egal și directivele din acest domeniu. Independența uh, sistemului judiciar este de asemenea foarte importantă este cât se poate de clar și cred că nu spun ni, nimic cu care să nu fiți de acord. O, um, <clears throat> un sistem judiciar independent este o condiție sine qua non pentru uh, funcționarea bună a unui stat de drept și, uh, de asemenea, pentru o economie sănătoasă și funcționarea acesteia. Și, ținând cont de dimensiunea centrală a uh, justiției noastre, și importanța independenței acesteia, este important să ne concentrăm pe această direcție. Comisia Libe trebuie să uh, lucreze în continuare pe această direcție. În trecutul recent uh, am observat o propunere înaintată de dumneavoastră de consolidare a inițiativei Comisiei cu privire la programele privind drepturile și programele în acest sens. Vreau să vă reasigur că agenția noastră vă susține pe această cale în activitatea dumneavoastră, în acest domeniu și în alte domenii uh, asociate. Vă puteți baza pe datele pe care le colectăm, analizele juridice, uh, o, avizele pe care vi le oferim și pe instrumente noi, precum unul care va fi lansat anul viitor, sistemul de informare, uh, de informare a agenției noastre. Și pentru a sintetiza, domnule președinte, mă uit spre viitor, pe termen lung, uh, și cred că uh, nu am ajuns încă la fund. Uh, lucrurile vor fi și mai rele până să înceapă să se îmbunătățească, dar la un moment dat vor începe să intre pe această pantă ascendentă, pentru că vin tineri din urmă care au demonstrat în altă parte a clădirii în această dimineață că au idei bune, au viziunea și decența necesară care ne vor salva pe toți. Însă și pe termen scurt, observ ocazii valoroase de care trebuie să profităm. Și permiteți-mi să mă refer la una. Anul viitor, cea de 10 aniversare a intrării în vigoare a Cartei Europene pentru Drepturi Fundamentale. Aceasta nu poate să fie doar un motiv de sărbătoare, o aniversare. Trebuie să fie o ocazie de a um, readuce acest instrument legal, acest instrument juridic la viață în beneficiul tuturor cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! That was excellent. Thank you very much. Președintele, un discurs excelent. Mulțumesc foarte mult, Michael. Da, sigur, puteți să aplaudați acest discurs. Într-adevăr, merită aplauzele dumneavoastră. Și mă gândesc la două lucruri. Cum, Dumnezeu, puteți să discutați despre declarația privind drepturile fundamentale și rolul liber în acest context, în uh, atât de puține minute, cum este posibil așa ceva? Și îmi place foarte mult cum ai procedat, Michael. Uh, ehm, nu-ți pasă, pur și simplu ții discursul, nu dai doi bani pe cât timp avem. Eu am un discurs de ținut și în această după amiază avem un slot în care uh, la Libe se va vorbi despre Declarația Universală a Drepturilor Omului, lucruri care au devenit tot mai vagi în mintea oamenilor, uh, tot mai confuze.